noastre. Vă propun să reluăm lucrările noastre dacă membrii, dacă persoanele invitate sunt deja în sală. În orice caz mă uit și văd că doamna Ciurunen este deja prezentă. Bien. Euh, je crois que nous allons pouvoir... Euh... Cred că vom putea începe și vom putea să reluăm lucrările noastre. Ajungem astfel la punctul 17, la primul schimb de opinii în prezența cu experții care reprezintă anumiți parteneri și asta referitor la discuția raportului doamnei Emilii Turunen. E un raport de proprie inițiativă pentru a promova accesul tinerilor la piața muncii, pentru a consolida statutul stagiarilor și a ucenicilor. Doamna raportor, vă propun să vă dau cuvântul câteva minute pentru a face o scurtă introducere, după care voi da cuvântul invitaților noștri. Ja, tak eh, for ordet, Velkommen til den her høring om unge. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să urez bun venit tuturor la această audiere care va analiza modul în care putem promova accesul tinerilor la piața muncii. Uh, vom încerca să analizăm modul în care tinerii sunt excluși sau incluși pe piața muncii. Cu toții suntem convinși de faptul că aici e vorba de o adevărată provocare peste 5,5 5 milioane și jumătate de tineri sub 25 de ani sunt, de fapt, în șomaj. De asemenea, există o, stagii, dar acestea nu sunt suficiente. De multe ori aceste stagii sunt ă, de fapt, acoperă de fapt o, o altă realitate. Foarte mulți tineri ă, părăsesc la un moment dat sistemul de învățământ fără să aibă o calificare, o pregătire. Și de multe ori ne punem întrebarea, oare de ce acești tineri sunt excluși? De ce? Oare nu dau dovadă de suficientă flexibilitate? Sau care ar fi problema? Însă știm că problemele sunt de natură psihică, Uh, sunt, uh, se datorează unei excluziuni uh, și e o greșeală a Uniunii Europene faptul că acceptă o astfel de situație. Deci ne confruntăm acum cu o provocare care trebuie să-și găsească o soluționare, mai întâi la nivel politic, bineînțeles. Diferitele state membre sunt cele care trebuie să-și asume o responsabilitate în acest sens. Nu aș dori să spun prea mult acum. Aș prefera să ascultăm mai întâi opiniile experților. E vorba de persoane extrem de interesante, reprezentanți din lumea universitară, reprezentanți ai partenerilor sociali, tineri, care pot să ne explice modul în care văd ei situația actuală și viitorul. Și înainte de a da cuvântul acestor experți, aș dori mai întâi să le mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc! Merci beaucoup. Nous en venons donc... Mulțumesc, spune doamna președinte. Iată că ajungem acum la prima parte a acestei audieri, pe durata căreia vom avea ocazia să îi ascultăm pe experți. Îmi pare rău, dar, din păcate, nu aveți decât 5 minute. 5 minute întregi, cei drept, dar doar 5. De aceea aș vrea să aibă, în așa fel încât să aibă fiecare ocazia să se exprime. Voi da mai întâi cuvântul domnului uh, Georgia Brunello de la Departamentul de Economie din Facultatea din Padova. Și aveți uh, posibilitatea să luați cuvântul timp de 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea multe de spus, însă, având în vedere timpul limitat, uh, mă voi limita la câteva aspecte. Care sunt problemele structurale cu care se confruntă tinerii europeni pe piața muncii? În primul rând, peste 10% dintre tineri nu lucrează și nici nu, sunt, uh, uh, nu urmează cursuri după ce au părăsit deja școala. Există de asemenea o inadecvare între studii și locurile de muncă. La ora actuală traversăm o criză economică și intrarea pe piața muncii este afectată de această criză. Am putea vorbi despre efectul unei generații pierdute. Uitați-vă la situația Japoniei în anii 90. Ceea ce este și mai îngrijorător este că crizele economice prelungite, cum este aceasta, tind să crească numărul de locuri de muncă temporare. Uitați-vă la Suedia, Finlanda sau, încă o dată, Japonia. Care sunt politicile care s-ar impune în aceste condiții? Cuvântul cheie este ca tinerii să uh, urmeze studii un timp mai îndelungat. Pare a fi ușor de spus și greu de făcut. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre asta. Economiștii știu foarte bine că este mult mai bine să cheltuiești bani într-o etapă inițială. Este important să se investească în educație, în copilărie. Dacă se sporesc posibilitățile de educare ale copiilor, Uh, există șanse ca ei să rămână în sistemul școlar mai multă vreme. O altă sugestie, să se crească vârsta la care se părăsește școala. Dacă se crește numărul de ani de, de educație obligatorie, efectele sunt pozitive. Persoanele dezavantajate sunt, uh, au tendința să studieze mai mult dacă uh, anii de studiu sunt obligatorii. Însă, mai degrabă decât obligativitatea, se pot încerca uh, subvențiile și bursele. În Marea Britanie s-a introdus o alocație, alocație care este acordată tinerilor care rămân în școală și dovezile arată că acest tip de politică dă roade. Acum dacă vrem ca tinerii să rămână în școală, trebuie să fim conștienți de faptul că este mai ușor dacă curiculumul școlar este diversificat. Dacă se propune pregătire profesională, dacă există școli profesionale, dacă se permite diversificarea, este mai ușor ca cei care sunt tentați să părăsească școala pentru că este prea teoretică să rămână în școală. Încă o dată, o programă școlară variată. Educația universitară acum. Ce știm foarte bine este că în perioadele de, uh, de criză economică, oamenii tind să-și continue studiile, pentru că pe piața muncii există riscul uh, veniturilor scăzute, riscul șomajului sau riscul intrării într-un ciclu al uh, slujbelor temporare. Deci trebuie să permitem uh, oamenilor să-și continue studiile și în timpul unei crize financiare este dificil pentru că trebuie să plătești pentru studii. Deci venitul uh, scăzut poate fi o problemă și poți să îți abandonezi studiile mult prea devreme. Soluția simplă ar fi că guvernul ar trebui să cheltuiască mai mult, însă știm că guvernul este supus la foarte multe solicitări în toate țările scad uh, veniturile din impozite și întrebarea este dacă se pot iniția astfel de politici în, în condițiile în care guvernul strânge cureaua. Având în vedere că costurile sunt atât de mari, de ce nu s-ar introduce din nou taxele de școlarizare, în așa fel încât cei care au resursele necesare să poată plăti pentru studii, iar cei care nu au să beneficieze de burse. Un ultim punct. Politicile de formare. Politicile de formare sunt binevenite pentru a îi forma pe șomaj, pe șomeri, însă dovezile arată că nu funcționează pentru cei mai dezavantajați. Există foarte puține excepții. Există politici implementate în Statele Unite și în Marea Britanie care funcționează. Însă e nevoie de o pregătire la locul de muncă. Și cred că cu aceasta mi s-a epuizat timpul intervenției. Vă mulțumesc pentru nivelul înalt de autodisciplină și dau cuvântul domnului Thomas Zvig de la Universitatea Ludwig Maximilians de la München, aveți 5 minute. Uh, I will talk mainly about the apprenticeship. Voi vorbi în primul rând despre sistemul de ucenicii, pentru că se va vorbi de către alții despre celelalte forme. Dacă ne uităm la diferitele țări, observăm că în fiecare țară europeană rata șomajului în cadrul tinerilor este mai mare decât uh, cea între cel, pe cealaltă populație. Uh, Există diferențe foarte mari între țările membre, nu în, când comparăm aceste cifre. Dacă le comparăm cele cu rata cea mai mare și, cele cea mai, și cea în care rata este cea mai mică, atunci ajungem la o medie în Suedia, Finlanda și Marea Britanie, spre exemplu, și observăm că în aceste țări în ceea ce privește formarea profesională, tinerii sunt mai puțin implicați comparăm aceste cifre cu în aceste țări sunt mai ridicate. Dacă le comparăm cu Austria Slove și Slovenia, atunci observăm că aceste țări au o rată peste medie în ceea ce privește ucenicile. O astfel de formare poate să ajute la scăderea șomajului în, cad în uh, rândul tinerilor. Dacă observăm situația bună din Germania, atunci trebuie să facem două observații în ceea ce privește statisticile pe care le avem. În primul rând, în, Ger- în Germania se merge la școală până la vârsta de 18 ani, așa că sub 18 ani nu pot primi tinerii ajutor de șomaj. În ceea ce privește rata de șomaj pentru cei sub 22 sau 23 de ani este în continuă creștere. În afară de acest lucru, există opțiuni pentru a se rămâne în școală. E vorba de un sistem de tranziție. Acest sistem face ca tinerii aceștia să nu intre în statisticile primind, privind șomajul. Pentru că pot să intre în aceste sisteme în ucenicii, să ocupe astfel de locuri sau pot chiar să rămână în școală. și pe timpul ultimei uh, recesiuni a existat acest sistem de tranziție. Tinerii văd că mai au o opțiune de, de rămân în școală împotriva voinței lor și observăm că există această tendință de a-i ține pe tineri în afara pieței muncii. Dacă dorim să acordăm subvenții angajatorilor pentru a fi mai interesați să ia ucenici, atunci observăm următoarele lucruri. În primul rând, e greu de crescut acest interes pentru ucenicii, pentru că, pe de-a lungul timpului, s-a observat că, în cadrul forței de muncă, numărul un astfel de probleme este destul de mic și scade. Deci, în aceste perioade, numărul e în scădere. Însă am observat că totuși această cifră a uceniciilor este neglijabilă când vine vorba de subvenții acordate de guverne. Și în Germania au existat niște proiecte care au încercat să atragă atenția angajatorilor, să-i facă să angajeze mai mulți tineri ca și ucenici. Dar aceste eforturi au eșuat. De aceea nu prea am încredere că subvențiile pentru angajatori sunt foarte eficiente pentru a încuraja angajarea de ucenici. Dacă totuși va crește această bunăvoință din partea angajatorilor, atunci vom observa că, într-adevăr, vor fi uh, vor fi încurajați de aceste subvenții, dar va fi de fapt un substituent pentru oameni care nu sunt foarte bine pregătiți și care ar intra în aceste programe. Majoritatea ucenicilor vor să fie încadrați după ce și-au terminat uh, perioada de ucenicie, dar profesionalismul este foarte scăzut, mai ales în țările în care nu există un sistem de control al calității sau o certificare. De aceea, s-ar putea ca acești tineri să fie ucenici pentru o vreme, dar după aceea să își piardă locul de muncă din cauză că nu vor avea un certificat pe care să îl prezinte. Așa că ei vor rămâne cu sechele pe piața muncii. Așa că intervine încă o barieră. Așa că nu este clar dacă se vor obține efecte pozitive pe urma acestor subvenții. În plus, am mai observat și următorul lucru. Angajatorii care angajează oameni cu dezavantaje pentru a uh, primi subvenții nu iau în considerare pe ceilalți. Și am observat că în Germania angajatorii se obișnuiesc cu aceste subvenții și atunci, sunt mai și atunci nu mai sunt atât de dispuși să angajeze ucenicii. Așa că o începere a unui astfel de program ar duce tocmai la această obișnuință din partea angajatorilor. Ucenicii vor deveni tot mai puțin valoroși pentru angajatori și din nou acesta este un argument împotriva acordării de subvenții pentru angajatori. Și astfel ajung la recomandări. Cred că măsurile cele mai eficiente pentru a crește aceste rate e să fie încurajate subvențiile care se axează pe un grup anume, spre exemplu spre tineri. Pentru a stimula cererea de muncă, e nevoie de acest lucru. Doamna președintă, vă rog să ajungeți la final domnul Zvic. Dacă se dorește acordarea de subvenții, atunci acestea ar trebui acordate tinerilor care se află încă în procesul de pregătire școlară pentru reducerea diferențelor dintre zonele urbane și rurale. Și o altă modalitate de a-i ajuta e printr-un sistem de mentori. Trebuie să existe acțiuni directe în școală pentru a-i pregăti pentru piața muncii. Vă mulțumesc! Mulțumesc și dau acum cuvântul celui de-al treilea expert, domnul Christoph Meng, de la Centrul de Cercetare pentru Învățământ și pentru Piața Muncii, Universitatea din Maastricht. Aveți 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succint, foarte precis, așa cum au fost și oratorii precedenți, care au menționat deja foarte multe puncte. Aș avea mai multe totuși de menționat. Mai întâi, e vorba de cei care abandonează școala foarte repede. Și un alt punct se referă la uh, cei care ar trebui să aibă posibilitatea să urmeze cursuri de pregătire profesională, pentru că aceasta este o posibilitate alternativă față de uh, ucenicie. Oratorii precedenți au spus faptul că uh, nu ar trebui să încurajăm anumite subvenții, dar în foarte multe țări știm foarte bine că aceste subvenții există deja și asta prin anumite sisteme uh, fiscale. Eu sunt de părere că trebuie să putem utiliza orice formă de subvenții care să poată fi acordată întreprinderilor în cazul în care organizează uh, stagii de ucenicie și uh, de ucenicie. Și aceste, aceste subvenții, mai ales în perioade de criză, trebuie să fie mai uh, mari. Evident, le putem reduce în momentul în care ieșim de criză, în așa fel încât să putem conta pe ucenici care să fie gata, să fie pregătiți la momentul oportun. Deocamdată, în momentul în care ne aflăm, deci, într-o situație de criză, eu cred că nu este momentul cel mai potrivit să uh, ne punem întrebarea cine ar trebui să spărească subvențiile, cine ar trebui să le obțină. Nu, ar trebui să existe un regulament, o, o prevedere clară, legală, care să, pre, să, să prevadă această posibilitate, această situație. În caz de criză, să știm exact ce se va întâmpla. Al doilea punct. Trebuie să reducem rata de abandon școlar. Trebuie să fie o prioritate absolută. Cei care abandonează școala mult prea devreme reprezintă ulterior o problemă, o problemă mare, nu numai pentru ei înșiși, pentru că încep cu stângul pe piața muncii și de multe ori nu sunt chiar integrați în final pe piața muncii, dar sunt o problemă și pentru societate în general, pentru că în final costurile sunt foarte mari foarte mari. De aceea trebuie să găsim măsurile cele mai potrivite pentru ca tineretul să poată rămâne pe băncile școlii până când va avea o pregătire suficientă în așa fel încât să se poată lansa pe piața muncii. Eu cred că avem nevoie de două măsuri în principal. Mai, în principal, mai întâi, școala trebuie să fie mai mult decât un simplu loc unde se difuzează cunoștințe. Trebuie să fie un, un spațiu, un loc în care tinerii se confruntă cu probleme complexe și diferite, iar profesorii sunt cei care trebuie să-i ajute să le rezolve. Deci e nevoie de uh, lucrători sociali, și de alte tipuri de meserii care se poată să fie implicate în pregătirea școlară, nu doar profesorii. A doua problemă, tinerii noștri trebuie să învețe să ia decizii singuri și asta cât mai devreme posibil, la o vârstă cât mai fragită. Uh, pentru că de multe ori, părăsind școala, încă nu sunt gata să asume această luare de decizie singuri și de multe ori se găsesc în situații dificile pentru că au făcut la un moment dat anumite alegeri nepotrivite, au luat anumite decizii nepotrivite. Deci e vorba de uh, o ghidare a tineri, tineretului și asta prin sistemul școlar, prin sistemul de învățământ. Un ultim punct pe care aș dori să-l subliniez este următorul. La ce nivel regional, național, european avem nevoie de măsuri? Problema cu care ne confruntăm este că deocamdată nu știm care este situația cu mobilitatea pe piața muncii în Europa. Și nu știm care este mobilitatea specifică, deci, a tinerilor. Deci e nevoie de inițiative la, la nivel local, la nivel regional, în care școlile și întreprinderile conlucrează pentru a propune un învățământ adecvat, în așa fel încât tinerii, calificările lor să corespundă nevoilor întreprinderilor la nivel național și la nivel european trebuie să susținem astfel de inițiative la nivel local și regional. Și uh, doar astfel vom obține o sporire a mobilității pe piața muncii și vom elimina barierele vizibile și invizibile care încă mai există. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a trece la audiere în continuare, aș dori mai întâi să dau cuvântul celor care s-au înscris la cuvânt pentru a pune întrebări experților, în așa fel încât să nu trebuiască să răspundă doar la sfârșit și să piardă firul. Um, doamna Bauer, Uh, știm foarte bine că astăzi nu este o zi de carnaval, însă văd că există o mască și văd că tinerii din sală vor avea cu siguranță o, ocazia să ne explice această inițiativă. În momentul în care ați fost uh, uh, stagiar, în care ești stagiar, ești ca un fel de animal neidentificat. Uh, drepturile nu sunt recunoscute și de aceea m-am gândit că din solidaritate cu acești tineri, uh, această mască putea să rămână pe biroul meu, dar în cazul în care uh, vă deranjează, o pot înlătura. Foarte bine. Aici închei lista oratorilor care vor lua cuvântul în prima parte a dezbaterii noastre. Vă voi citi această listă, în așa fel încât să știți când anume și după cine veți interveni. Madame Steinbrück, Madame Morin, Monsieur Elmer, Monsieur Thomas Mann et Monsieur Sarkas. Les autres... Ceilalți colegi vor avea ocazia să se exprime ulterior în a doua parte a dezbaterilor. Ca de obicei, voi fi poate Eh, dezagreabilă, pentru că vă voi acorda doar două minute și știți că avem foarte mulți invitați, de așa, așa că ar fi bine să avem un ritm deja pe care să-l păstrăm. Domnul Caza. Grazie, President. Sfortunatament se colenet la mână ftit ieħor de vot fuq rapporti este stess Mulțumesc, doamna președinte. Va trebui să plec destul de devreme pentru că în comisia mea, Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare, există un vot. Uh, Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc uh, raportorului pentru acest raport excelent, care este foarte novator și realist. Sunt de acord cu propunerile sale în calitate de raportor din umbră, însă aș vrea și să propun câteva modificări la propunerile sale. Printre acestea, fondul european Fondul Social European ar trebui să primească mai multe resurse, a sugerat uh, raportorul. Eu, unul, cred că fondul ar trebui să fie folosit într-un mod mai eficace și, ca atare, aș introduce un amendament legat de școli. Cred că ar trebui să existe o consiliere profesională, pentru ca cei care părăsesc școlile să găsească locuri de muncă adecvate. Este vorba încă o dată despre alineatul care se referă la cei care și-au terminat studiile. Cred că trebuie să facem referirea mai degrabă la strategia 2020 decât la strategia de la Lisabona. Ar trebui să acordăm o mai mare atenție strategiei 2020 o strategie mai mare, o atenție mai mare acestei strategii decât strategiei de la Lisabona. Ar trebui de asemenea să vorbim despre independența financiară a tinerilor. Aceștia nu ar trebui să fie dependenți de ajutoarele de stat. Ar trebui să legăm toate aceste lucruri de învățarea de-a lungul întregii vieți. Este extrem de important. O altă idee importantă este garanția, pentru, garanția europeană pentru tineri. Sunt de acord cu această idee. O parte dintre evaluările comisiei sunt o povară prea mare pentru comisie. Acestea au fost uh, principalele mele preocupări. Uh, nu vreau să propun alte schimbări. Mulțumesc și exper experților pentru contribuție. Vom avea multe ocazii să discutăm despre raport și despre amendamentele pe care doriți să le depuneți. Eu una aș invita următorii uh, vorbitori să se concentreze asupra întrebărilor pentru experți. Doamna Rapti. Mulțumesc. Να E... Mulțumesc, masca era pe microfon și a trebuit să o dau, îmi pare, să o dau la o parte, îmi pare rău că am pierdut timp. Doresc să-i mulțumesc lui Emilie Turunen pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Cred că e important să subliniem faptul că e raportorul perfect pentru acest raport și asta pentru că e cel mai tânăr europarlamentar din Parlament nu doar asta, vine și din Danemarca, iar Danemarca este o țară care a reușit să îmbunătățească situația tinerilor pe piața muncii în mare măsură. Deci are foarte multe idei noi pe care le poate împărtăși cu noi prin intermediul raportului. Așa cum ați spus, doamna președinte, vom avea șansa să discutăm mai mult despre acest raport mai târziu, dar permiteți-mi să încep prin a spune că acest raport este unul foarte ambițios, conține multă speranță, multe dorințe, dar dacă aceste dorințe vor deveni realitate, atunci consider că în următoarele săptămâni și până la data de 31 martie, care e termenul limită, limită pentru depunerea amendamentelor, Până atunci va trebui să ne asigurăm că avem cadrul corespunzător pentru a putea implementa ideile. De exemplu, aliniatul 18. Cred că ar trebui să mai lucrăm la textul acestuia, astfel încât să putem într-adevăr să îi ajutăm pe tineri. Nu vreau să intru acum în detalii în ceea ce privește raportul. Am ascultat cu atenție cei trei experți care au venit astăzi aici și impresia mea e următoarea. Totul se rezumă la educație. Educația e baza. Seamănă într-un fel cu sănătatea. E mai bine să prevenim decât să tratăm. Și cred că acest principiu se aplică foarte bine și în cazul educației. Așa că e mai bine să investim mai mulți bani în începutul pregătirii școlare pentru a ne asigura că vor exista mai puține probleme în viitor. Acum, în ceea ce privește formarea profesională, am niște întrebări pentru experți. Nu credeți că formarea profesională ar trebui să fie mai țintită, să se concentreze pe acele domenii de care e nevoie în societate? Și apoi mai intervine și problema acestei formări profesionale și a stagiarilor. Vă rog încă, mai am nevoie de încă câteva secunde. Impresia mea e că formarea profesională ar trebui să fie un fel de aspirație pentru un viitor loc de muncă. Sunt niște aspiranți. Da, sunt buni, dar nu îi putem folosi la nesfârșit. Și mai cred că uceniciile trebuie să fie totdeauna plătite. Ja, ich möchte direkt dann daran anknüpfen, wo Frau Rapti... Doresc și eu să continui de unde s-a oprit colega mea, și anume în ceea ce privește stagiarii. Aș dori și eu să ascult părerea experților în acest sens. Însă să nu fie lăsată la o parte un subiect, și anume situația stagiarilor în Europa în general și aș dori ca noi în Parlament să luăm în serios acest subiect pentru că și noi aici în Parlament ne folosim de stagiari care nu sunt plătiți să oferă un asemenea stadiu de, pat, de stagiu de patru luni și aș dori să ne concentrăm asupra acestor tineri și noi să oferim un exemplu bun. Noi oferim o un stagiu plătit și stagiul, de fapt, este o, este o perioadă în care se oferă șansa de a vedea cum va arăta profesiunea în viitor și de aceea e important. Mai trebuie de asemenea să cădem de acord asupra unui cadru. Și de aceea rog și administrația să ofere stadii de pregătire și ce, care nu pot să le plătească. Domnul președinte, urmează doamna Moren. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. După ce am ascultat pe cei trei experți, cred că întrebările pe care trebuie să ne le punem sunt următoarele. Care este sensul pe care îl vrem noi să-l aibă școala? Școala, învățământul în general, trebuie să fie o instituție care să-i mențină pe tineri împotriva voinței lor, până la un nivel de pregătire care să le permită să găsească un loc de muncă, sau școala ar trebui să fie un loc unde tinerii se pot pregăti suficient de bine să obțină o diplomă care să le permită să se lanseze pe piața muncii și asta să o poată face peste tot în Uniunea Europeană. Nu cred că vom avea un spațiu european de muncă, de uh, viață, dacă școala nu își îndeplinește primul său rol și anume acesta de formare. Trebuie să regăsim sensul adevărat al învățământului. Școala nu are drept vocație să-i mențină pe tineri până la o anumită vârstă, ci are vocație să-i formeze, să-i pregătească. Apoi, în ceea ce privește pe cei care ies de pe băncile școlii fără calificări. E o problemă imensă la nivel european. Există un număr imens de tineri care părăsesc școala și care nu au niciun fel de pregătire, niciun fel de calificare. Da, cu toți am ascultat faptul că lucrătorii sociali trebuie și ei să poată fi implicați în sistemul de învățământ. Ceea ce trebuie față de tinerii care uh, ies de pe băncile școlii fără, fără calificare este să existe o posibilitate cu mai multe uh, fațete mai multe fațete care să le ofere toată această diversitate de informații, de consiliere de care tinerii au nevoie. În al treilea rând, aici e o, avem nevoie de măsuri specifice față de tinerii fără calificări. Bineînțeles, am putea vorbi și despre orientarea profesională, dar m-aș referi acum la un al treilea punct, și anume stagiul stagiul, ucenicia, învățarea prin alternanță, bineînțeles există mijloace diferite pentru a opera această tranziție între învățământ și locul muncii. Aș dori să vă atrag tuturor atenția asupra unei dificultăți cu care se confruntă tinerii pentru a găsi posturi de ucenicie, pentru a găsi uh, stagii. Și de ce? E vorba aici de o dificultate imensă. Cu toți știm acest lucru, pentru că cu toți, într-o bună zi, ar trebui să dăm o mână de ajutor unui tânăr pentru a-și găsi un stagiu. Această dificultate provine din faptul că stagiul și ucenicia, pentru că acestea să fie într-adevăr eficiente, trebuie să existe un fel de îndrumător de stagiu, îndrumător de ucenicie, un tutore care să poată să joace acel rol de tranziție între școală și locul muncii. Și aș vrea să ne punem și în acest sens câteva întrebări. Mulțumesc, spune doamna președinte, mai întâi domnul Elmer. Heard... Mulțumesc, doamna președinte. Tot ce am auzit până acum s-a concentrat foarte mult pe pregătire profesională și educație, desigur, sunt două aspecte foarte importante. Însă, soluțiile se axează pe următoarele lucruri. Forțarea tinerilor să rămână cât mai mult în școală, deși noi, nu am spus asta, ne concentrăm tot mai mult pe cheltuielile din partea guvernului. Și, asemenea, și de asemenea încercăm să îi ținem pe tineri departe de șomaș, ținându-i în școală. În ceea ce privește resursele pentru piața de muncă, acestea au fost luate în considerare, însă cerințele nu. Noi pur și simplu presupunem că dacă tinerii sunt pregătiți, își vor găsi un loc de muncă. Dar aceste locuri de muncă nu există. Deci vom avea tineri pregătiți cu diplome foarte bune, dar care nu vor avea un loc de muncă și cred că astăzi ar trebui să, observă, să analizăm și care e cererea pe piața muncii. Întreprinderile sunt cele care investesc doar atunci când observă că există vreo șansă să să primească, să, să, să se bucure mai târziu de o creștere economică. Deci ar trebui să luăm în considerare aceste lucruri, să vedem de ce fel de măsuri e nevoie pentru a stimula economia. Pentru că dacă stimulăm economia, atunci va crește și cererea pentru uh, oameni pregătiți. Și aceasta e problema. Îmi pare rău dacă îi plictisesc pe colegi cu ceea ce tot repet în această comisie, însă dacă ar exista taxe mai scăzute și atunci ar exista o creștere mai mare și un șomaj mai scăzut. Doamna președinte. Elmer. Mai domnule Elmer. Bineînțeles, nu trebuie neapărat să fim de acord cu dumneavoastră. Însă e adevărat că de multe ori arta comunicării de fapt e o arta repetiției. Doar astfel reușim să transmitem ideile noastre. Foarte bine, mai întâi domnul Thomas Mann și apoi domnul Sercas. Mulțumesc, doamna președinte. Vroiam și eu să vorbesc despre un subiect care mi-e foarte apropiat și anume am abandonul școlar. Foarte mulți oameni se plictisesc la școală și asta pentru că primesc o pregătire cu care nu prea pot să facă mare lucru. Dacă sunt dotați din punct de vedere practic, dar aceste dotări ale lor nu sunt luate în considerare, aceștia nu pot să progreseze. Eu sunt fericit că avem un exemplu cum putem să îmbunătățim uh, situația în Europa și anume prin Fondul Social European. În Germania, tinerii care nu au examenul de bacalaureat au posibilitatea de a se angaja în niște întreprinderi foarte mici. 50 de studente și studenți sunt, fac parte din această grupă. Este o grupă foarte mică. Însă ce se întâmplă? Cei, aceia dintre ei care merg la o școală primesc uh, merg după aceea într-o întreprindere, primesc acolo experiență și dintr-o dată au și o experiență bună pentru că văd că acolo în întreprindere a fost nevoie de ei, au o calificare, ei pot să simtă când fac progrese pentru că le crește încrederea în ei. Și acest lucru îi va ajuta în viitor, în carieră și de aceea trebuie să investim de la început. Pentru că investiții se pot face și mai târziu, însă nu sunt la fel de eficiente. Deci trebuie să începem exact de jos. E clar că sunt niște costuri pe care trebuie să ni le asumăm. Dar trebuie să ne hotărâm unde vrem să investim. Și tocmai noi aici în această comisie trebuie să ne ocupăm de aceste domenii. Europa dă exemple foarte bune în acest sens și cu siguranță acest fond este un exemplu bun. Din păcate trebuie și eu să plec pentru că urmează votarea într-o altă comisie, însă sunt sigur că uh, voi, voi ști și eu ce au spus uh, experții. Mulțumesc, doamna președinte. Dau cuvântul mai întâi domnului Sercas, după care voi da cuvântul domnului Turunen. Tur- Eventual, dacă aveți întrebări, încă mai aveți întrebări pentru experți, acum e momentul. Domnul Sercas. Mulțumesc, doamna președinte. Se, este evident că această variabilă învățământ este o variabilă fundamentală, de bază, pentru a rezolva problema șomajului în rândul tinerilor. Eu vin dintr-o țară în care cifrele sunt oribile în ceea ce privește șomajul. Există o formare, există o pregătire, însă ea nu corespunde cu nevoile pieței. Avem uh, rata de abandon școlar cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Avem nevoie de studenți care să se dirigeze către filiera, filiera profesională. Pe piața spaniolă, care acum trebuie să uh, fie acoperită de imigranți, există tineri care nu sunt suficient de bine pregătiți și care nu pot să facă față unor cereri specifice. Deci, vedem, ei sunt uh, au fost pregătiți, a fost un învățământ, dar nu corespunde cu nevoile pieței. E nevoie de un învățământ orientat către piață. Aici e vorba de două variabile, piață și învățământ, care vor explica cu siguranță de ce în țara mea tinerii sunt într-o situație atât de proastră. Apoi, toată lumea este de acord că e vorba de o categorie de socială destul de fragilă, care este cea care suferă cel mai tare de pe urma șomajului. Și eu zic că de câte ori se deteriorează sistemul de relații uh, în câmpul muncii, de câte ori traversăm o perioadă dificilă, cei mai afectați întotdeauna sunt tinerii. De câte ori piața muncii dă semne de slăbiciune, de câte ori se dă un pas înapoi, victimele sunt întotdeauna tinerii. Și apoi, bineînțeles, noi alergăm din urmă cu măsuri pentru a încerca să rezolvăm problema. Dar oare n-ar fi mai inteligent să facem în așa fel încât să nu apară problema? Pentru că știm că există foarte mulți factori care uh, influențează nivelul de protecție socială, influențează posibilitățile pe care le au tinerii pentru a se încadra în societate. Ori noi venim întotdeauna după, cu soluții, cu măsuri. În aliniatul, în considerentul F din textul doamnei raportor, se spune că în Marea Britanie, spre exemplu, sau în Franța. Uh, putem pune sub semnul întrebării bursele sau subvențiile care sunt uh, acordate. Eu cred că aici e cu siguranță o greșeală de traducere, o greșeală de exprimare lingvistică. Aș vrea să mi se explice ce a vrut doamna raportor să spună în acest considerent F. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, până doamna președinte, și acum are cuvântul doamna Turunen, dar vă rog foarte pe scurt. Cred că nu e o greșeală în uh, lingvistică, doamna președinte. Cu siguranță vom avea ocazia să revenim la amendamente și la text. Desigur îi voi răspunde domnului Sercas după aceea. Vă mulțumesc că ați venit astăzi aici, că ne-ați dat niște prezentări scurte, dar foarte precise. Am și eu o întrebare. Am mai multe întrebări, de fapt. Prima dintre ele. Cred că este foarte important să facem diferența între ucenicii și stagii. E vorba de două grupe, grupuri diferite. Există diferențe de conținut și de probleme. Există o lipsă de stagii de ucenicie. Din ce în ce mai mult aceste ucenicii sunt înlocuite cu cu stagii acum. Probabil puteți dezvolta. Ați vorbit de educație ca fiind punctul cel mai important pentru piața muncii. Sunt de acord. Dar în faza a doua, ce fel de bariere intervin aici când tinerii au deja o educație corespunzătoare? Domnule Elmer, ați spus că vedeți uh, tineri foarte pregătiți care lucrează la McDonald's. Deci, pentru partea a doua, după ce s-a obținut o calificare. Mă interesează ce se întâmplă aici. S-a spus că nu trebuie să acordăm subvenții angajatorilor pentru a primi ucenici. Să-i forțăm sau ce sugerați în acest sens? Și acum o ultimă întrebare. S-a menționat că trebuie să lucrăm la nivel local și regional în ceea ce privește angajarea tinerilor. Ați spus că există inițiative care sprijină această idee. Ce fel de, la ce fel de inițiativă vă refereați, doamna președinte? Mulțumesc. Voi da cuvântul acum din nou fiecărui expert, fiecare câte de două minute. Încep mai întâi cu domnul profesor Brunello. Mulțumesc pentru această uh, întrebare. Poate că nu voi reuși pentru aceste întrebări, poate că nu voi reuși să le acopăr pe toate un punct referitor la învățământ. Ceea ce știm noi este că, în medie, un sistem de învățământ prelungit reduce uh, rata șomajului. Și dacă ești mai bine pregătit, mai bine format, ai mai multe șanse de a găsi un loc de muncă. Dacă ești mai bine educat, mai bine pregătit, cu siguranță vei fi format și ulterior, după ce părăsești școala. Deci educația, după cum vedeți, e într-adevăr un punct important, dar care nu poate rezolva toate problemele. Am menționat de asemenea și supracalificarea uh, anumitor tineri care nu-și găsesc un loc de muncă. Apoi, există indicii clare Uh, care ne arată că în momentul în care se încearcă o dereglementare a piețelor, o creștere a concurenței, acest lucru va avea consecințe negative asupra, șoma, asupra um, ocupării și va crește, bineînțeles, șomajul. Poate că politicile macroeconomice ar putea reprezenta o soluție, cel puțin din punctul meu de vedere. Mulțumesc, până doamna președinte. Are acum cuvântul domnul Swig. Uh, S-a pus o întrebare în legătură cu subvențiile. Evident, să îi, formăm, să îi forțăm pe angajatori nu e o idee bună. Probabil că ar fi mai bine să reușim să îi uh, formăm pe tineri așa cum trebuie încă de la început, pentru ca mai apoi să poată să își găsească ucenicii potrivite pentru că forțându-i pe oameni să intre în programe de ucenicie nu vom ajunge la niciun rezultat. Majoritatea tinerilor care uh, primesc, care vor să intre într anumite ucenicii, nu știu cum să aleagă și de aceea cred că e foarte important sistemul de uh, tutori pentru că îi pot ajuta pe tineri să vadă ce opțiuni au și mai apoi îi pot îndrepta spre angajatorii corespunzători. Ar trebui să fie abordați angajatorii locali astfel încât să se facă o legătură între tinerii care studiază și viitorii angajatori și acest lucru ar fi mult mai bun decât să se acorde subvenții sau să fie forțați să primească ucenici. Doamna președinte. Christoph Meng. Mulțumesc și acum domnul Christoph Meng. Aș fi vrut să mă refer la întrebarea ce mi-a fost adresată, o întrebare ce mi-a fost adresată direct în momentul în care am spus că la nivel local și regional putem avea inițiative care pot fi susținute la nivel european și național. Ei bine, în acest context nu trebuie să pierdem de vedere faptul că chiar dacă se începe cu o inițiativă la nivel local și regional, pentru că acolo sunt școlile și acolo sunt întreprinderile și acolo putem face o punte de legătură între cele două părți, Bineînțeles, există și sectoare economice care sunt concentrate la nivel regional. Problema e că o criză economică afectează regiunile și afectează în mod diferit regiunile și în mod diferit sectoarele de activitate. De aceea, la nivel european, ar fi bine să avem un sistem de sprijin care să poată susține anumite regiuni din cauza crizei, uh, care încă își doresc, regiuni care își doresc să acorde anumite subvenții. Deci e nevoie de transferuri. Un alt aspect la care doream să mă refer în uh, ceea ce privește subvențiile pentru ucenicie. Trebuie să fim foarte fermi și atenți, să vedem exact pe cine anume vom subvenționa. Doar întreprinderile uh, care, întreprinderile care ar trebui să o, o primească subvenții într-o perioadă de criză sunt acele sectoare economice care au perspective de viitor, fără de care pericolul cu care ne-am confruntat este să subvenționăm ucenicie în sectoare economice fără niciun fel de perspectivă de viitor. Și atunci îi antrenăm, îi formăm pe oameni pentru o meserie care va dispare peste 10 ani, 20 de ani. Un alt punct care este important. Trebuie să facem o distinție între ucenicie și uh, sistemul de uh, formare în intern. Ucenicia uh, combină, pe de o parte, cursuri și stagiu practic. Se obține o diplomă. Iată un aspect important pentru tineri, pentru că diploma le va permite să găsească un loc de muncă. Cei care lucrează în intern, care sunt în, internul, în interiorul unei întreprinderi, e bine, ar trebui inițial să aibă o, o pregătire profesională foarte bună, cu o diplomă, iar această formă de integrare într-o întreprindere le permite să aibă experiență suplimentară. Mulțumesc, spune doamna președinte. Iată că acum ajungem la partea a doua a audierii noastre, partenerii sociali, și dau mai întâi cuvântul doamnei Julian Bir, din partea ETUC. Aveți cuvântul timp de 5 minute. Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua tuturor. Înainte de a explica punctul nostru de vedere, aș dori să salut inițiativa Um, acestui raport, care, după părerea mea, se ocupă de o chestiune fundamentală pentru tinerii europeni, se ocupă de o provocare fundamentală pentru Uniunea Europeană. Bineînțeles, abordând această chestiune, bine abordăm astfel uh, frământările tinerilor europeni. Dacă vă amintiți, sondajul din 2002, Eurobarometru, în momentul în care a avut loc Convenția pentru Tineri, la care eu am participat și care plasa ocuparea și lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor ca fiind o prioritate, uh, prioritatea numărul unu, mai uh, importantă decât democrația și drepturile omului. Ei bine, tânărul de astăzi ce își dorește? Dorește să se pregătească, să se formeze, să aibă un loc de muncă, să aibă o locuință. Tinerii sunt fragili, sunt vulnerabili în această perioadă în care, uh, bineînțeles, vedem că locurile de muncă sunt nesigure. Cu toții știm că ne aflăm într-un context de criză economică și financiară. Rata șomajului este clar, a crescut. Raportul subliniază acest lucru. Iar pentru tinerii cetățeni europeni care au, între ghilmele, șansa de a avea un loc de muncă, e bine, locul acesta de muncă este nesigur. Două treimi din tineri europeni uh, au un contract de muncă uh, uh, cu normă redusă, pe termen, pe termen uh, clar stabilit încă de la bun început și poate chiar și mai rău. Locuri de muncă nedeclarate, condiții de muncă foarte grele, salarii foarte scăzute, o lipsă de formare și, bineînțeles, cu neajunsuri în ceea ce privește protecția socială și cu neajunsuri în ceea ce privește perspectivele de carieră. Iar în acest context, ar trebui să ne amintim faptul că dreptul la un contract pe durată nedeterminată ar trebui să fie clar uh, Uh, uh, accesibil tuturor. Ori se pare că în momentul de față e deocamdată un privilegiu. Și foarte mulți tineri sunt dependenți de stat, sunt dependenți de părinți, sunt dependenți de bunici pentru că de multe ori trebuie să locuiască în același apartament, uh, nu și pot permite un apartament sing- să închirieze un apartament singur și așa mai departe. Atunci, care este mesajul sindical pe care vrem să-l transmitem? Noi când discutăm despre locuri de muncă pentru tineri, ne punem întrebarea următoare, și anume, cum putem asigura stabilitatea locurilor de muncă, calitatea acestor locuri de muncă? Bineînțeles, e nevoie de politici active. Uh, și asta se poate face în uh, colaborare cu partenerii sociali. Și aceste politici trebuie să prevină orice formă de excluziune socială, de discriminare a tinerilor. Iar în acest context, noi, Confederația Europeană a Sindicatelor, uh, vedem că flexisecuritatea pare a fi o soluție uh, față de problema tinerilor. Ori pentru noi această soluție este una riscantă și nu del- deloc, deloc adaptată pentru că vedem că se face o listă a problemelor și dificultăților tinerilor. Și în acest context de criză, se impune această flexibilitate, dar se impune în mod unilateral. Ori noi suntem de părere că accentul trebuie să fie pus pe securitate, pe stabilitatea locului de muncă, pentru a îmbunătăți situația tuturor. În plus de aceasta, e nevoie de o latură politică uh, pentru a îmbunătăți situația tinerilor și e nevoie de un dialog permanent cu partenerii sociali și mai ales cu organizațiile sindicale. Iar în acest cadru, și raportul se referă la acest lucru, există inițiative, inițiative de tipul Pact European pentru Tineret. Uh, acestea au fost inițial bine primite, dar ne punem întrebarea ce se întâmplă în momentul în care trebuie să fie puse în aplicare și asta e o întrebare către statele membre. Trebuie să evităm șomajul de lungă durată, prin pregătire, prin formare. Trebuie să putem îmbina, alterna perioadele de pregătire și perioadele de uh, prestarea uh, la locul de muncă. În plus de aceasta, indiferent de vârstă, de origine rasială, de, religi, de, de, um, credință religioasă, locurile de muncă trebuie să fie disponibile tuturor tinerilor și accesul la o diplomă de asemenea trebuie să fie uh, garantat tuturor tinerilor. Un alt element important pentru noi în ziua de astăzi, tânărul trebuie să știe care sunt șansele sale de a găsi un loc de muncă înainte de a alege o uh, instituție de învățământ, în așa fel încât să își pună întrebarea dacă, în momentul în care își va obține această diplomă, va găsi de lucru sau nu. Dar, în acest sens, e nevoie de măsuri pentru a preveni abandonul școlar al tinerilor. Cu oratorii precedenți au evocat deja acest subiect. Aș mai avea încă două puncte de evocat. Mai întâi aș dori să vă informez că în campania noastră 2010 pentru un nou deal social, uh, Confederația noastră cere o garanție pentru tineri, Youth Guarantee, care să garanteze, deci, locuri de muncă de calitate pentru tineri. Deci noi suntem favorabili acestei idei și e o perspectivă pe care vom, o vom promova la Madrid la sfârșitul lunii aprilie cu ocazia conferinței la care, pe care o vom organiza. Și Acum câteva cuvinte despre tineretul european. Tineretul european este deosebit de important pentru viitorul Europei. Mulțumesc și acum din partea Business Europe, domnul Matthew you. Aveți 5 minute. Mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc, să vă felicit pentru această inițiativă excelentă. Într-adevăr, este o problemă structurală pe termen lung care a apărut înainte de criză și s-a agravat datorită crizei. Este un uh, domeniu care necesită o foarte mare reflexie în ceea ce privește reformele politice necesare pentru a asigura competitivitatea și este important să nu se irosească talentele tinerii generații. Din cauza constrângerilor de timp, aș vrea să mă concentrez asupra două elemente. Nu voi repeta ceea ce s-a spus deja, modernizarea sistemelor de pregătire europene și piața muncii, însă mai întâi aș vrea să fac câteva observații mai generale legate de strategia 2020. Salutăm uh, multe dintre inițiativele care au fost uh, menționate aici nu sunt uh, noi, însă e nevoie de inovație, e nevoie de uh, pregătire uh, profesională. În general, în ceea ce privește strategia renoită pentru Europa, nu putem decât să fim de acord că e nevoie de această strategie și în special de reformele legate de educație și de piața muncii. După cum s-a menționat aici, Business Europe a dat publicității un document intitulat uh, Creșterea pentru creșterea economică, uh, care acoperă perioada de până în anul 2015 și în această publicație am estimat că dacă Putem să impulsionăm creșterea economică care să ajungă la 2%. S-ar putea crea un număr foarte mare de locuri de muncă în Europa și odată ce crește rata ocupării, subliniem și salutăm și accentul pus pe piața muncii în strategie. Și aș vrea să spun că partenerii sociali europeni au uh, aprobat un acord cadru ceea ce arată că partenerii sociali pot identifica soluții echilibrate pentru ca flexicuritatea să funcționeze. Dacă ținem cont și de îmbătrânirea populației, trebuie ca piața muncii să fie cât mai inclusivă și nu mai putem tolera o situație în care anumite grupuri sunt subreprezentate pe piața muncii. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja în ceea ce privește educația și pregătirea profesională. Foarte multe se leagă de adecvarea dintre abilități și cererile, cerința de pe piața muncii. Când uh, se vorbește despre modernizarea sistemelor și despre o mai bună pregătire a tinerilor pentru un prim loc de muncă, este important să se implice întreprinderile încă din primele etape ale educației. Întreprinderile sunt cele mai uh, bine plasate pentru a estima nevoile pe piața muncii și uh, nevoile elevilor, studenților. E nevoie de o mai bună capacitate de reacție a sistemelor pentru a se adapta la schimbările de pe piața muncii. Există prognoze care arată că dintre cele 18 milioane de locuri de muncă care vor deveni disponibile până în 2020, multe dintre ele vor necesita uh, abilități înalte. Și dacă ne uităm la locurile vacante care există în statele membre. Acestea coexistă cu un nivel înalt al uh, șomajului. Uh, în Germania șomajul a fost uh, 820.000. Trebuie să creștem parteneriatul între întreprinderi și instituțiile de învățământ. Acest lucru este captat foarte bine de documentele Comisiei nu vreau să repet ceea ce s-a spus în ceea ce privește pregătirea profesională. Pregătirea profesională, învățământul profesional poate să reprezinte o valoare adăugată importantă. În sfârșit, câteva puncte finale. Companiile trebuie să beneficieze de sprijin pentru a uh, identifica cele mai bune instituții de formare și, în ceea ce privește piețele muncii, constatăm că există foarte multe rigidități pe piețele muncii, ceea ce face ca cei care au deja un loc de muncă să rămână pe posturi și cei care nu au să rămână în afară. Practic, nu se atrag cele mai uh, mari talente din uh, grupurile subreprezentate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Trecem la întrebările deputaților. Doamna Elizabeth Lin și apoi doamna Pascal Gruni. Mi-am trecut numele pe listă. Ceea ce reiese clar din intervențiile tuturor vorbitorilor este cât de important este să se există această adecvară între abilități și cererea de pe piața muncii. Sigur că nu suntem competenți uh, cu educația în Uniunea Europeană. Putem vorbi despre ucenicii și stagii interne, însă cum putem folosi programele deja disponibile în statele membre și cum putem învăța din cele mai bune practici în diferitele state membre, pentru că există anumite state membre există state membre unde uceniciile și stagiile funcționează mult mai bine decât în altele. Cum încercăm să folosim aceste informații pentru că cred că nu le folosim suficient de bine în Uniunea Europeană. Cine ar putea avea acest uh, rol? Cum să ne asigurăm că auzim despre oportunități? Cum putem schimba situația în țările membre care nu au aceste ucenicii? Sunt de acord cu faptul că dacă finanțăm ucenicii care nu duc la un loc de muncă permanent, nu este o idee bună. La fel, în ceea ce privește stagiile, cred că ar trebui să se limiteze stagiile la o perioadă determinată de timp și aceste stagii ar trebui să fie plătite, pentru că altfel vorbim despre exploatare. Trebuie, în orice caz, să vedem ce se întâmplă în fiecare stat membru și nu cred că există mecanismele necesare pentru asta. Mulțumesc, doamna Gruni și apoi doamna Blinkeviciute. Doamna Gruni, mulțumesc. Dacă am înțeles bine, vom avea posibilitatea să discutăm despre raport ceva mai târziu. Aș vrea să mă concentrez asupra discuției actuale și să abordez problema copiilor care au dificultăți uh, școlare. Ce putem să le propunem pentru că adesea sunt prea tineri pentru a intra într-o întreprindere și eu una cred că sunt deci prea mici. E vorba despre tineri care refuză orice fel de pregătire, orice fel de formă de educație. De asemenea, aș vrea să vă întreb uh, ce ne puteți spune despre orientarea profesională? În Franța lucrurile nu s-au schimbat de pe vremea în care eu însă, am trecut prin uh, această etapă. În Franța se pregătesc uh, texte de, texte de reglementare pe acest, această temă. Cum pot fi orientați tinerii? și cum putem să apropiem lumea educației de lumea întreprinderii, pentru că adesea sunt lumi care se cunosc puțin. Este o dificultate. În sfârșit, adecvarea între pregătire și piața muncii. Există, pe de o parte, ceea ce nu pot face, este ceea ce nu vreau să fac și, în sfârșit, se pune întrebarea care este postul pe care îl pot obține. Au apărut în ultima vreme noi meserii, există și meserile care vor, putem vorbi și despre meserile care vor exista peste 10 ani. Cum putem să le furnizăm tinerilor cea mai bună educație posibilă și cea mai bună pregătire posibilă? Și, în sfârșit, S-a vorbit despre remunerația stagiarilor. Doamna președintă o invită pe oratoare să ajungă la concluzii. Întrebarea este cum identificăm întreprinderile? Există foarte mulți tineri care bat la ușa mea și îmi spun că nu găsesc o întreprindere adecvată. Mulțumesc, doamna Plinkeviciute. Două minute. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vreau să o felicit pe Emily Turunen pentru raportul foarte bun. Le mulțumesc și experților și partenerilor sociali pentru prezentări. Cred că este foarte important să vorbim despre angajarea tinerilor. Acest subiect ar trebui să rămână prioritar în programul nostru. În țările no- care au aderat de curând, șomajul este, în rândul tinerilor e o problemă foarte mare în societate. Un început uh, rău în carieră poate să afecteze viața tinerilor și activitatea lor pe piața muncii cred că ar trebui să acordăm o mare atenție începutului carierei tinerilor. Și asta pentru a putea să promovăm o intrare cu succes pe piața muncii. Acum este aproape imposibil pentru tineri să intre pe piața muncii. Problema este următoarea. Nimeni nu vrea să angajeze un tânăr care tocmai a terminat universitatea sau școala și care nu are încă experiență în muncă. Așa că aceasta este problema cea mai mare pentru a intra pe piața de muncă. În perioada aceasta de tranziție de la educație spre angajare devine tot mai lungă și mai complicată. Așa că la nivel european ar trebui să se ia noi inițiativ, inițiative pentru a promova mobilitatea, pentru a asigura participarea completă a tinerilor din societate în programe la nivel național, la nivelul învățământului și de formare profesională și aici lucrurile ar trebui să fie îmbunătățite, să se folosească cunoștințele pentru progres. De asemenea, este foarte important să se investească în tineret și în educația acestuia. Doamna președinte. Hirsch, eu... Mulțumesc. Va avea cuvântul acum doamna Hirsch și apoi doamna Figueiredo. Doamna Moran, dumneavoastră ați luat deja cuvântul. Mai întâi, doamna Iș, două minute. Ähm, Mulțumesc. Cred că e foarte important să vorbim despre acest subiect. Este un subiect tot mai actual, însă problema e deja prezentă de mai mult timp. Cred că ar trebui să facem clar următoarea diferență di, diferența dintre tinerii care abandonează școala și asta pentru că nu li se potrivește sistemul școlar, Totdeauna se discută despre faptul că tinerii abandonează școala, dar probabil că pentru ei nu e bun. Există în acest sens proiecte, proiecte prin care tinerilor să li se dea posibilitatea să își exprime creativitatea și să li se arate că într-adevăr au competențe pentru un anumit domeniu. Când aud că trebuie, aud deseori că trebuie să ne implicăm mai mult, să fim mai activi, însă acest lucru nu se pune în practică. Proiectele durează un an, doi, trei, patru ani și exact atâta durează și succesul. După această perioadă, tinerii nu prea uh, Uh, mai au șanse bune de angajare. S-a discutat și despre un alt subiect și anume despre cei care sunt foarte bine pregătiți, dar care uh, ar dori să rămână în mediul universitar, să-și continue cariera. Aici e vorba de alt subiect și și aici se înregistrează un deficit. Trebuie să facem aceste diferențe m-ar interesa să știu cum am putea să nu ducem la o supraîncărcare a legislației, să nu existe legislații care să le interzică tinerilor să lucreze după ora 22, de exemplu, după vârsta de 22 de ani, pentru că există limite de vârstă în care tinerii nu pot fi angajați pentru că angajatorii nu vor să ia. Spun, ești prea tânăr, vii după ce ai 18 ani. Deci trebuie să ne gândim că există aceste legi care sunt bine gândite, însă îi împiedică pe tineri să intre pe piața muncii. Doamna președinte. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Figueiredo? Mulțumesc, doamna președinte. E o dezbatere foarte importantă. E o dezbatere de actualitate. Șomajul tinerilor reprezintă o preocupare arzătoare. Foarte mulți tineri, peste 21% din tineri, se află în șomaj. Apoi s-a vorbit despre perioadele de stagiu acesta uh, nu trebuie să reprezinte o garanție uh, pentru întreprinderi că vor avea o mână de lucru. Trebuie să definim în mod clar în ce condiții se, poate, uh, organiza, se pot organiza astfel de stagii în ceea ce vrește durata, condițiile de remunerare și așa mai departe, în așa fel încât acești tineri stagiari să nu înlocuiască pe adevărații lucrători angajați. Și uh, acest lucru se întâmplă de multe ori în țara mea. Eu aș mai avea o întrebare referitoare la pregătire, la pregătirea profesională mai ales, în sensul în care uh, tinerii abandonează uh, învățământul. Aceste abandonuri școlare mm, sunt de multe ori legate și de alte elemente. O, un sistem de învățământ care nu ține suficient seama de tineri, de obiectivele lor, de dorințele lor. Și de asemenea, observăm că uh, și în, în sistemul de învățământ ne, se, ne confruntăm cu aceste probleme de șomaj, de sărăcie. Nu putem să separăm această chestiune a abandonului școlar de celelalte probleme sociale pe care le regăsim în societatea noastră. Un stat trebuie să examineze de ce există un număr atât de ridicat de uh, tineri care abandonează uh, sistemul de învățământ. Pentru că nu putem accepta ca acești tineri să iasă din sistemul de învățământ și să fie lăsați în voia Domnului. Uh, aceste cazuri de abandon școlar trebuie să găsească la un moment dat o soluție, o soluție durabilă. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum vă voi da cuvântul pentru a răspunde la întrebări. Întrebarea este oare nu ar trebui să interzicem stadiile, stagiile în momentul în care nu există o calificare profesională suficientă în cazul în care nu există o diplomă și apoi uh, care este părerea dumneavoastră referitor la propunerea doamnei, propunerea doamnei Turunen care în considerentul F spune că salariul, salariul minim pentru uh, tineri în Marea Britanie și reducerea alocațiilor de șomaj în Danemarca și uh, um, uh salariul, venitul minim garantat în Franța pun probleme. Sunt soluții care pun probleme. Din păcate nu aveți fiecare decât două minute pentru a răspunde la întrebări. Uh, da, pentru că dacă nu dau cuvântul și tinerilor, atunci la ce mai servește dezbaterea noastră? Mai întâi, doamna Julian Bir. Două minute. Am patru puncte de subliniat pentru a răspunde la diversele întrebări ce m-au fost adresate. Prima întrebare se referă la ucenicie și la stagii. Nu vom reveni asupra definițiilor uh, care au fost deja explicate. E o diferență între, cel, între un stagiu și o ucenicie, e clar. În ce privește stagiul, aș insista asupra unui alt punct. Stagiile trebuie să fie încadrate uh, printr-o convenție, trebuie să fie remunerate și nu trebuie să se reprezinte, să înlocuiască un adevărat loc de muncă. N-ar trebui ca stagiarul să fie un angajat de mâna a doua. Un alt element referitor la orientare, orientare profesională. Ca să poți să te orientezi, trebuie să ai de unde alege. Deci tânărul, ca să poată să aibă acces la o filieră de pregătire profesională, trebuie să aibă de unde alege. Și de aceea trebuie să informăm, să informăm pe tineri, să știe că dacă se lansează pe o carieră de inginer, pe o carieră de psiholog, pe o carieră, eu știu, oricare alta, ar trebui să știe care vor fi posibilitățile de angajare în final. Bineînțeles, nu vrem să uh, avem uh, tineri toți identici pe același calapod. Nu. Deci, iată cuvintele cheie. Alegere, orientare, informare. Acum, abandonul școlar. Bineînțeles, ăsta nu e un domeniu specific al sindicatelor, dar m-aș referi la un context oarecum complicat, evocat deja de uh, oratorii precedenți, criza economică și financiară actuală, care, bineînțeles, îi pune pe tineri în dificultate și dificultățile lor sunt legate și de dificultăți uh, cu care se confruntă piața muncii. De aceea vrem să ne angajăm în acest sens, în, uh, în uh, slujba unor politici proactive de integrare a tinerilor. Un al patrulea punct suprareglementare față de locurile de muncă la care pot avea acces tinerii. Eu trebuie să vă spun, e, după părerea mea, aici un fel de excepție care confirmă regula. Când vedem nivelul de precaritate al tinerilor, nivelul de șomaj, e bine, ceea ce e necesar pentru tineri este un nivel de încadrare, de protecție. Uh, și poate că există oarecare dificultate de acces la anumite posturi, de, la anumite locuri de muncă, însă uh, cel mai important mi se pare că acești tineri să poată avea un parcurs profesional sigur. Foarte bine, mulțumesc, spune doamna președinte. Patru răspunsuri în 2 minute și 15 secunde. Wow! Are acum cuvântul domnul Matthew Higam. Mulțumesc. Voi încerca să mă refer la câteva dintre elementele menționate aici. În primul rând, aș vrea să trec prin etapele educației și să vorbesc despre politicile de uh, promovare a învățării de-a lungul întregii vieți. Uh, la ora actuală rămâne un concept pe hârtie mai degrabă decât o practică și pentru a spune minimul spre importanța continuării uh, învățării în mod permanent. Tinerii trebuie să își dea seama că lucrurile se schimbă mult pe piața muncii și vor continua să se schimbe foarte mult și trebuie ca tinerii să înțeleagă acest lucru. Tinerii vor intra pe piața muncii și vor avea nevoie de o calificare cât mai, cât mai bună. Apoi aș vrea să insist asupra acestor skill-uri soft, asupra acestor abilități cheie, pentru că multe, mulți întreprinzători se plâng de productivitate scăzută, de uh, capacitate de interrelaționare scăzută. Trebuie așadar ca tinerii să se concentreze și educația să se concentreze asupra abilităților cheie. Trecem în continuare la următorul element și anume uceniciile și stagiile. Realitatea este că practicile variază foarte mult de la stat membru la stat membru. Discuțiile la nivel european sunt importante, se pot identifica probleme și deficiențe, însă în ceea ce privește ceea ce funcționează în practică, cred că ceea ce funcționează sunt uh, practicile prin care tinerii se formează, dar în același timp au și experiență la locul de muncă. Acesta funcționează cel mai bine odată ce tinerii uh, au un loc de muncă, pot să își folosească calificările. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem la a treia parte a acestei audieri lungi. Avem mulți invitați și toată lumea trebuie să fie disciplinată. Pentru Forumul Tinerilor Europeni îi dau cuvântul domnului Luca Scarpielo pentru 5 minute. And, uh... Mulțumesc, doamna președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc doamnei Turunen pentru această discuție. S-a discutat despre situația creată de criză și apoi despre condiția în gen- despre starea în care sunt în general tinerii din Europa. Și cred că avem multe de spus în acest sens. Cred că suntem cu toții de acord asupra următorului fapt. Criza pune în pericol și mai mult situația tinerilor. Tinerii sunt un grup uh, foarte fragil în societate și de aceea acest uh, raport este foarte interesant, raportul despre situația socială în Uniunea Europeană. 21,4% e rata șomajului și aceasta a crescut cu 16,4% în 6 luni. Și dacă ne uităm la aceste cifre, ne dăm seama cât de importante sunt și cât de important e fondul social de coeziune când vine vorba de tineri. Acum discutăm despre o nouă strategie economică și de creștere în Uniunea Europeană. Vorbim despre perioada de tranziție, despre locurile de muncă, dar trebuie în același timp să relansăm din această discuție, nu doar să definim ce cunoaștem deja. Și tocmai pe timpul crizei e momentul să regândim întregul sistem. Voi discuta despre niște puncte care sunt foarte importante pentru mine în ceea ce privește stagiile. Forumul European pentru Tineret se ocupă de acest subiect încă din anul 2008. Cred că suntem cu toții de acord că trebuie să evităm ceea ce se întâmplă în Europa, și anume faptul că stagiile sunt în afara sistemului educațional. Ele înlocuiesc niște munci plătite. Firme Există firme în țări ca Italia și Franța unde, prin stagiari, sunt înlocuite locurile de muncă plătite. Această situație trebuie evitată. Stagiul nu înseamnă asta. Un stagiu e o posibilitate, o perioadă de formare într-o într-o întreprindere în care să în care tinerii să poată să obțină competențe și abilități. Astăzi, mai ales pe timp de criză, stagiile nu sunt folosite în felul pe care tocmai l-am menționat. Și acum trebuie să trecem de la angajament la acțiune. Încă din 2008, Comisia Europeană s-a angajat să analizeze această situație, însă până acum nu s-a făcut nimic și și în cadrul strategiei 2020 trebuie să ne gândim ce putem face la nivel european în acest sector. De aceea, Forumul European promite să începem să ne gândim la un nou cadru european în ceea ce privește stagiile. Există două stagii importante la nivel european. prima parte sunt stagiile care fac parte din educație și cele care sunt în afara acesteia. Fiecare are țeluri diferite, nevoi diferite și de aceea trebuie abordate într-un mod flexibil. Un alt punct cu care sunt de acord e următorul. Ce spunea Business Europe despre uh, abilități uh, mai scăzute? Trebuie să trecem de granițele reprezentate de educația formală sau informală. Trebuie să vedem ce se poate obține prin educația informală. Trebuie să fie validate mai bine competențele. E nevoie de acest lucru. Și mai sunt câteva puncte pe care le consider importante. În primul rând, cum să asigurăm un acces mai bun al tinerilor la protecție socială și la asistență în cadrul flexisecurității. Ce se poate face între slujbe pe termen scurt? În acest moment, statele, anumite state, nu investesc tocmai în uh, acest interval de timp între două slujbe pe termen scurt. Și mai există încă un fenomen care capătă tot mai multă importanță în Europa și anume faptul că tinerii își părăsesc familia mult mai târziu și cred că și acest fenomen are de-a face cu criza și că autonomia tinerilor este acum pusă în pericol. Un punct important e folosirea mai bună a Fondului Social European. Cred că este instrumentul pe care Uniunea îl are pentru a aborda probleme cum sunt șomajul, abandonul școlar și așa mai departe. În, are tendința acum să se concentreze mai mult pe tineri și cred că toate discuțiile care vor avea loc după 2020 după strategia 2020 trebuie să iau în considerare și această dimensiune. Și aș dori să mă opresc aici pentru că mi-am depășit timpul. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc, spune doamna președinte. Și acum din partea Generation precare are cuvântul domn Ianic Miel. Mulțumesc, doamna președinte. E foarte interesant când se discută despre tineri, așa cum facem noi aici, să vedem discrepanța care există între bunăvoința celor care iau decizii și realitatea. Tinerii sunt formidabili, trebuie să investim în ei, sunt viitorii cetățeni ai Uniunii Europene, dar în practică, asta e teoria, dar în practică, mai ales în Franța, de fapt, tinerii sunt disprețuiți disprețuiți psiholo- psihologic. Vă dau un exemplu. În Franța există un concept, super concept, și anume generația Y. Tinerii care s-au născut în anii 70-80. Și există un site de recrutare, de angajare și acolo există câteva observații scrise de către directori uh, pentru resurse umane. Eu fac parte în această generație Y. Uh, sunt infideli, sunt motivați doar de salarii, și sunt inconstanți. Iată constatarea sa față de tineri. O a doua disprețuire vine din cauza legii. În Franța există un venit de solidaritate activă care e un complement de, pentru persoanele care au salariile cele mai scăzute și primul acces, primul criteriu de acces este să ai cel puțin 25 de ani. Și cu tinerii ce facem? Apoi, am evocat chestiunea stagiilor. Stagiile sunt importante. S-a trecut în Franța de la 800.000 de stagiari la 1.200.000 de stagiari. Vedeți că stagiul reprezintă, de fapt, o derogare față de codul muncii. Și se, există o prevedere legală care spune că stagiarul nu este uh, uh, încadrat în funcție de codul muncii. Dar, din păcate, uh, dacă stagiul depășește, uh, spre exemplu, o anumită perioadă de timp, am impresia că e de patru luni de zile, atunci ei trebuie să fie plătiți. Însă suma, din păcate, este ridicolă, jumătatea din venitul mediu. mediu. Franța este o țară foarte îndatorată. Stagiarii nu cotizează la sistemul de alocații de șomaj, de pensii. Sunt tineri care, de fapt, nu plătesc impozite. Sunt tineri care nu consumă care nu cumpără, sunt, care se hrănesc prost, care vor avea probleme de sănătate și acestea vor a, duce la costuri suplimentare. Din păcate, statul francez nu este suficient de rațional. Mai avem și un alt sistem foarte bun ucenicia în Franța funcționează foarte bine, este foarte bine implantat din punct de vedere istoric și Emilie Tournen a avut o idee extraordinară și m-am bucurat că am citit-o și chiar m-am gândit asta nu are cum să fie o idee franțuzească. Să existe o conectare între ucenicie și stagiu. Putem să dezvoltăm ucenicia doar printr-un sistem foarte bun. Aici probleme de bani nu există, subvențiile sunt bune, ucenicia este bine uh, uh ucenicia este bine subvenționată. Problema de unde apare? E bine, un ucenic costă bani, ori un stagiar nu costă nimic. Un stagiar costă de șase ori mai ieftin decât o persoană cu venit minim. În plus de aceasta, un stagiar nu va avea dreptul la șomaj, nu va participa la viața socială și ne întrebăm, de fapt, la ce servesc stagiarii ăștia. Deci, vedeți, nu putem vorbi de dezvoltarea acestei idei minunate, uh, de, de, de implementarea stagiilor. Eu mai degrabă aș vrea să distrugem conceptul de stagiu așa cum există el în Franța. Nu putem să punem pe acești tineri în întreprindere și să le spunem că nu, ei nu au nimic de a face cu codul muncii. Stagiul e prevăzut ca o perioadă de învățare, dar, ok, dacă vă uitați pe internet, dacă mergeți pe Google Franța, dacă vă uitați la ofertele de stagiu, vedeți că de multe ori, dacă vrei să faci un stagiu, trebuie să ai o diplomă, trebuie să ai experiență. Și atunci, cum un tânăr care uh, va merge în calitate de stagiar într-o întreprindere, va putea să învețe mai mult, având în vedere că are deja o experiență, că are deja o diplomă. Și atunci ne putem întreba, oare nu putem să facem un gest? E nevoie de un soclu minim, armonizat, față de pragul sărăciei pe care îl cunoaștem în Uniunea Europeană și nu putem să acceptăm ca tinere întreprindere să fie plătiți sub un anumit prag, că nu putem să le înlăturăm protecția socială. E pur și simplu inimaginabil. Vă amintesc cifra. 1,2 milioane de tineri în Franța sunt în întreprindere și au un statut precar și aș dori să îi asigur pe toți cei care au uh, neliniști, pentru că șefii de întreprindere spun, vă dați seama, 1.200.000 de tineri, păi dacă ne apucăm să-i plătim, ce vom face, cum vom supraviețui? Și de multe ori mie mi se pare că nu e corect așa. Dacă stagiarii nu sunt plătiți, e bine, economia nu are decât să se schimbe. Un al doilea uh, observație. Mie mi se pare că uh, am reușit să trecem cu bine peste abolirea sclaviei. Poate că am putea să trecem cu bine și peste abolirea stagiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, aveți, uh, aveți exprimat foarte clar. Aș propune colegilor metoda următoare. Două persoane au cerut să ia cuvântul în momentul de față. Le voi da cuvântul după care vom face un tur în așa fel încât fiecare grup să se poată exprima pe marginea raportului doamnei Turinen. Și în final, doamna Turinen va avea, cuvântul să, va avea ocazia să ia cuvântul în final. Mai întâi, domnul Christensen și apoi doamna Deli. Domnul Christensen, unde e? A plecat? Bun, atunci are cuvântul doamna Deli. Euh, merci, moi je suis euh, totalement d'accord avec... Mulțumesc, doamna președinte. Sunt absolut de acord cu reprezentantul uh, Asociației uh, Generație Precară. Stagiile trebuie încadrate și dacă am putea armoniza aceste lucruri la nivel european, ar fi foarte bine. Eu sunt de părere că tineretul se confruntă cu o luptă permanentă. Tineretul este categoria socială cea mai discriminată. Nu are statut social, nu are protecție socială. Uh, studentul nu e protejat. Și tinerii sunt ultimii cei care ajung pe piața muncii și de multe ori sunt cei care sunt în situația cea mai precară. Condițiile de lucru ale tinerilor sunt foarte proaste. Tinerii care ajung uh, pe scara ierarhică, în josul scării ierarhice, e bine, au un statut foarte precar, instabil, nesigur, au condiții de lucru foarte grele, uh, se confruntă cu un stres permanent, uh, li se impun anumite obiective din partea întreprinderii, obiective pur și simplu care sunt absurde și imposibil de realizat. De aceea, după părerea mea, S-a evocat de altfel aici și anul european de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. Bine, această tematică în comisia noastră trebuie să o dezbatem. Trebuie să o dezbatem în mod concret. Trebuie să vorbim în sfârșit la venitul de solidaritate și nu după modelul francez, ci un venit minim pentru toată lumea, indiferent de condiții sociale, pentru că nu ne putem permite astăzi, în momentul în care un tânăr are 18 ani, să aștepte atât de mult până când va avea oarecare, cum să zic eu, bunăstare între ghilimele, bunăstare socială. Tinerii sunt cei care, mai ales în domeniul locuințelor, sunt cei care plătesc cel mai mult. Sunt ultimii pe lista pentru a obține locuințe sociale, sunt ultimii peste tot și poate că am putea să reevaluăm sistemul în această privință, pentru că precaritatea astăzi e un, un flagel care îi afectează pe tineri. Și un alt aspect foarte important. Procesul de la Bologna poate fi eventual reevaluat pentru a reevalua sistemul de învățământ în care ne aflăm astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Iată că ajungem acum la intervenții din partea grupurilor politice. Vă rog să interveniți atât în ceea ce privește expunerile, prezentările făcute reprezentant, de către reprezentanții ONG-urilor, dar și pe marginea raportului domnei uh, Turunen. Fiecare are trei minute. Din partea PPE, doamna Gruni, doamna Lope Fontanie, cine dorește? Doamna Gruni. Sur le de Mme Deci, pe marginea raportului doamnei Turunen. Bun. Pe marginea acestui raport, mai întâi aș dori să o felicit pentru calitatea muncii depuse. Eu sunt de părere că trebuie să insistăm asupra uh, punții care ar trebui să existe între învățământ și uh, cerințele pieții muncii. Apoi, în ceea ce privește stagiile, am ascultat foarte multe opinii. Eu sunt de părere că stagiile sunt importante ca o primă experiență pentru tineri. Însă nu este decât o primă experiență, o primă etapă. Trebuie să diferențiem clar acest lucru de uh, ucenicie, spre exemplu. Ucenicia permite tinerilor să primească o diplomă, stagiul nu. Remunerarea stagiilor? Nu cred că ar trebui să integrăm acest lucru în discuții, pentru că nu știu dacă ar trebui să avem stagiari remunerați, dar care n-au niciun fel de posibilitate să fie într-o întreprindere, sau stagiari fără salariu, dar care au un, un loc, o posibilitate într-o întreprindere. Eventual, dacă după trei luni de zile acești stagiari reprezintă o plusvaloare pentru întreprindere, da, am putea să ne gândim la o remunerare și nivelul acesteia ar trebui să depindă de tipul de stagiu. Dar sub trei luni de zile, e bine, nu știu, nu sunt de acord. Pentru că transmitem anumite cunoștințe, o anumită experiență, formăm acești tineri și nu putem să uh, cerem întreprinderii să plătească pentru asta. Eu zic că ar trebui să existe un fel de echilibru între ambele părți. Să fim atenți, pentru că în final uh, cred că ar fi în detrimentul tinerilor care nu vor mai găsi locuri de stagii în întreprinderi. Ori eu astăzi sunt extrem de favorabilă acestei întâlniri care poate să se organizeze între tineri și uh, întreprindere. Apoi, în ceea ce este raportul doamnei Turunen, uh, dincolo de remunerare, ne mai confruntăm cu o altă dificultate mai ales în momentul în care sunt stagiari, tinerii, ei bine, au o problemă de, mod mobilitate. Mai au o problemă în ceea ce privește locuințele, o problemă în ceea ce privește transportul, care, iată, sunt probleme mult mai importante decât uh, o eventuală remunerare a stagiului. Pentru că de multe ori acești tineri au dificultăți pentru a merge uh, în mod concret de la domiciliu la întreprindere pentru a face acest stagiu. Și poate că în acest sens am putea eventual să facem uh, anumite propuneri. Iată ceea ce doream să vă spun, însă pe ansamblu e un raport foarte bun care preia foarte multe elemente și sperăm că, într-adevăr, el va contribui la un progres concret. Mulțumesc, spune doamna președinte, din partea socialiștilor și democraților. Cine? Coordonatorul, domnul Sercas. Foarte pe scurt, doamna președinte. Avem câteva amendamente. Dezbaterea este foarte interesantă și ne-a deschis foarte multe perspective care mi se par foarte utile aș fi făcut o sugestie, două, trei observații doamnei raportor. Mai întâi, spune că nu insistă și uh, asupra faptului că nu, că nu ar exista vreo problemă de traducere la considerentul F. Atunci va trebui să-l, să, să-l modificăm pentru că nu cred că venitul minim de inserare și celelalte forme evocate sunt cele care evită faptul ca un tânăr să aibă o, o anumită independență. Uh, dacă sistemul economic nu-i propune un loc de muncă, nu cred că aceste uh, sisteme îi, îi vor permite să fie independent. Haideți să fim prudenți în momentul în care avansăm anumite argumente. Uh, pentru că putem da dovadă de foarte multă bunăvoință, dar de multe ori ne-am putea înșela și atunci am putea să punem bețe în roate anumitor oportunități, anumitor posibilități uh, de angajare a tinerilor. Dacă aceasta era intenția doamnei raportor, atunci pot să vă spun că grupul socialist nu poate să fie de acord. Apoi, dezbaterea a fost foarte interesantă, tineri au avut un cuvânt de spus și cred că trebuie și noi să ne aplicăm asupra acestei chestiuni de flexi-securitate. Știu că doamna raportor este din Danemarca și știu că în Danemarca flexisecuritatea este un concept sfânt. Dar în țara mea, țara mea e total diferită de, de, de, de Danemarca și toate lucrurile funcționează în mod diferit. Protecția socială și așa mai departe. Și atunci, tinerii se confruntă cu o problemă cam peste tot. Uh, nu e o problemă de flexisecuritate, e o problemă de siguranță, de stabilitate. De aceea trebuie să ținem seama de un element, și anume că anumite cuvinte și-au pierdut pur și simplu sensul, valoarea. De aceea trebuie, dincolo de politicile specifice pentru uh, tineri, în slujba tinerilor, e bine, trebuie să ne asigurăm că vom avea o Europa pentru progres, pentru tineri, pentru ocupare, care permite relații sociale, o protecție socială, pentru că doar astfel putem să încurajăm pe tineri să-i protejăm. Mulțumesc, spune doamna președinte. Din partea ALDE, doamna Irsch. Mulțumesc și din partea noastră pentru acest raport. Cred că este foarte bun. Însă observăm și în raport că devine, care este dificultatea și anume că tot intervin statele membre. Ce putem noi face e destul de limitat și e păcat. Însă cred că ar mai trebui să acordăm atenției următoarei probleme în ceea ce privește problemele sociale și proiectele sociale care există. Eu știu că există proiecte foarte bune care se desfășoară deja și probabil că să le continuăm ar fi foarte bine. În ceea ce privește stagiile, și eu cred că trebuie să se facă diferențele despre care s-a vorbit astăzi aici, pentru că e clar că stagiile sunt de aceea făcute ca făcând parte din formare. Este clar, fie că e vorba de un termen limitat, e un termen limitat în care stagiarul poate să învețe, poate să dureze și mai mult, dar atunci când durează mai mult, atunci nu mai vorbim despre un stagiar, ci despre un angajat care prestează un anumit serviciu. Ce mi se pare mie că lipsește e următorul lucru, ce intervine din cauza șomajului, ce se întâmplă cu tinerii din cauza șomajului. Tinerii care sunt foarte mult timp în șomaj vor primi mult mai puțină pensie. Noi, în Germania, nu în Germa- la noi în Germania nu sunt socotiți anii de pregătire la pensie, așa că trebuie să ne gândim și la acest aspect. Sunt niște subiecte care mai târziu, pe parcursul vieții, vor apărea și de aceea trebuie să venim cu niște amendamente în acest sens. Însă, în linii mari, felicitări! Merci pour... Mulțumesc! Vă voi da cuvântul la sfârșit, însă acum, pentru grupul GUE, doamna Figăreidu. Doriți să interveniți? Nu e obligație. Aș vrea să spun foarte pe scurt două lucruri. Raportul este foarte interesant. Tinerii care au luat cuvântul au putut să ne explice care este experiența lor directă, realitatea lor de zi cu zi. Și asta trebuie să fie inclusă în acest raport există anumite detalii care poate ar fi bine să le reformulăm, să le reprecizăm, în așa fel încât să includem și această experiență concretă. Sper că acești tineri ne vor lăsa documentele, textele prezentărilor lor, în așa fel încât să putem face această reformulare. Și aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă. Um, yes, thank you. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc colegilor și oaspeților. Apreciez foarte mult prezența dumneavoastră aici și faptul că ați contribuit la acest raport. Mulțumesc și secretariatului pentru că a fost uh, flexibil și a permis uh, prezența tinerilor. Știu că multe persoane au dorit să se exprime astăzi. Este important ca oricând discutăm despre politici care îi afectează tinerii să fie prezenți. Asta ar fi un aspect. Apoi, poate că ar trebui să citiți mai atent uh, raportul, pentru că în privința Marii Britanii, Danemarcei și Franței, ceea ce am spus eu este că dacă se elaborează legislație specifică adresată tinerilor, legislație care nu le permite să aibă o viață independentă de adult, asta este o problemă. În, cred că un salariu minim uh, pentru tinerii uh, de sub 25 de ani, salariul minim este mult prea mic în Marea Britanie. Pe de altă parte, Marea Britanie ar trebui să fie uh, lăudată pentru felul în care a știut să promoveze crearea de locuri de muncă. În ceea ce privește flexi securitatea, cred că trebuie să readaptăm uh, strategia, trebuie să ajungem la un echilibru între flexibilitate și securitatea și tranziția, securitatea tranziția trebuie să fie un punct cheie. Trebuie să uh, încă o dată să regândim uh, strategia cu privire la flexi-securitate. De asemenea, trebuie să avem în vedere diferența între ucenicie și stagii și voi elabora amendamente. Este foarte important și, în sfârșit, vă mulțumesc pentru observațiile foarte bune. Nu cred că există o problemă. Și, în sfârșit, nu avem multe competențe. Trebuie să abordăm problema tineretului avem nevoie de politici educaționale, politici de ocupare, politici sociale și politici macroeconomice și toate acestea trebuie să funcționeze bine la nivel politic și aceasta este o provocare. În această comisie trebuie să definim nivelul european și să ținem cont de nivelul european. Putem face acest lucru în raport, în strategia 2020, în liniile orientare pentru ocupare și așa mai departe. Nu este vorba despre subsidiaritate aici. Putem face ceva și sacina noastră, în calitate de comisie, este să definim aceste lucruri și mai clar. E nevoie de coordonare, e nevoie de repere comune, E nevoie de a, corelarea cu bugetul, e nevoie de coerența politicilor, e nevoie de șanse egale și, de asemenea, programele existente la nivel european, programele pentru educație, pentru crearea de locuri de muncă, sunt programe care pot fi uh, utilizate uh, la nivel european haideți să includem și observațiile făcute de tinerii, partenerii sociali și organizațiile invitate astăzi, în speranța că rezultatul final va fi bun. Pentru a fi corectă, nu pot să nu dau din nou cuvântul reprezentanților asociațiilor dacă doresc să intervină. Doriți să interveniți? Ați spus uh, tot? Domnul Scarpielo, două minute. Aș vrea să reacționez la cele spuse în ceea ce privește nivelul european. Cred că, într-adevăr, putem să schimbăm ceva. În Europa există o interacțiune puternică între piețele muncii și mobilitatea devine o regulă. Este important, este fundamental să avem în vedere fenomene cum este acela al stagiilor, al uh, cursurilor de pregătire profesională și așa mai departe. Dispunem de instrumente puternice, Fondul Social European, de asemenea Strategia 2020, care conține afirmații uh, puternice, inclusiv legate de stagii și de cursuri de pregătire. Și cred că este important să facem ceva și la nivel european. Trebuie să creștem standardele, standardele inclusiv uh, pentru tineri. Chiar dacă situația s-ar putea schimba de la țară la alta, e nevoie de dezvoltare profesională. Trebuie să facem ceva dacă vrem să uh, îmbunătățim condițiile tinerilor. Mulțumesc! domnul uh, Ianic Miel. Foarte pe scurt, uh, în ceea ce privește interacțiunea dintre întreprinderi pe plan european și pregătirea tinerilor. Avem nevoie de o implicare puternică. Sigur că un masterant poate fi pus să facă uh, copii Xerox, până la urmă nu e cine știe ce, însă atunci când vorbim despre ucenici, întreprinderile sunt conștiente de rolul pe care îl joacă în pregătirea tinerilor. Și aceste întreprinderi pot cu adevărat să se adapteze. Există modele foarte bune în Franța, mai ales în domeniul asigurărilor. Există acele observatoare cu privire la meserii care comunică școlilor nevoile. Vom avea nevoie de atâția, atâtea persoane specializate în domeniul comerțului, vom avea nevoie de atâtea persoane specializate în nu știu ce domeniu. Deci școlile sunt informate și rezultatul este că există domenii în care tinerii care își încheiau uh, studiile, obțineau un post de muncă în proporție de 100%. Trebuie să insistăm așadar asupra acestui lucru. O întreprindere care ia ucenici se simte implicată în pregătirea acestora și în același timp școala se adaptează și răspunde unei nevoi clare, iar cei care uh, își termină studiile obțin un loc de muncă după aceea. Relația dintre pregătire și întreprindere este, deci, uh, o legătură foarte importantă. Trebuie să se incite uh, diversele sectoare să creeze observatoare pentru a analiza nevoile de pe piața muncii. Există una, o adevărată nevoie și cred că modelul uh, francez poate servi drept model pentru instituirea unui model european. În felul acesta, tinerii nu vor fi frustrați și traumatizați de primele lor relații cu lumea întreprinderilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cred că am avut un schimb foarte bogat și care ne permite să discutăm uh, raportul doamnei Turinen. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor participanților parteneri sociali și așa mai departe, nu ezitați să reinterveniți în dezbatere și să folosim și mijloace modele de comunicare. În acord cu raportoarea, termenul pentru depunerea amendamentului este de 31 martie la ora 12 și vom avea ocazia să mai dezbatem pe 27-28 aprilie. Am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi. Și trecem la punctul 18, care este legat de raportul de inițiativă al doamnei Figueredu, rolul venitului minim în combaterea sărăciei și în promovarea unei societăți bazate pe incluziunea socială în Europa. Am invitat și la acest punct o serie de persoane din exterior. O rog întâi pe raportoare să își uh, prezinte raportul înainte de a da cuvântul invitaților noștri. Obrigada, senhora Presidente. Diria que, de certo modo, vamos continuar o debate que tínhamos iniciat. Mulțumesc, doamna președinte. Dezbaterea pe care am lansat-o este foarte importantă pentru că tinerii sunt victime ale sărăciei. Și asta știm din ce motive. Acest concept al sărăciei, după cum bine știți, nu este un concept ușor de definit. Ar trebui să fie un concept pluridimensional, după părerea mea, care să includă nu doar cifre, ci și accesul, gradul de acces la servicii de interes public precum, spre exemplu, sănătatea, servicii sanitare, locuințe, justiție, protecție socială și așa mai departe. Iată teme foarte diferite, care ar face în așa fel încât ca drepturile omului să fie pe deplin respectate și să fie concret uh, aplicate. Sărăcia există pentru că drepturile omului nu sunt respectate și uh, sărăcia este un adevărat atac împotriva drepturilor omului. Anul European de luptă împotriva sărăciei ne demonstrează foarte clar că aceasta este o prioritate pentru Uniunea Europeană. S-a elaborat strategia UE 2020 și știm că există diferite politici comunitare, uh, chiar și uh, politici macroeconomice, care țin seama de acest aspect și trebuie să plasăm ființa umană în centrul uh, preocupărilor noastre, fără de care uh, nu vom avea garanții suficiente că se respectă drepturile uh, omului, drepturi de care ar trebui să se bucure fiecare persoană, acces la servicii publice, de interes general, uh, prestări sociale, uh, dacă nu facem acest lucru, atunci nu vom avea o Europa mai justă, mai dreaptă. Și știm că acum ne aflăm într-un moment în care locurile de muncă sunt nesigure, șomajul este foarte ridicat, datele pe care le avem la dispoziție cu privire la nivelul de sărăcie, ei bine, ne împing la o discuție. E vorba de milioane de persoane care trăiesc sub pragul sărăciei și atunci uh, asta e o adevărată lovitură în stomac, e adevărată uh, avalanșă care ar trebui să ne încurajeze să reformăm politicile noastre. Iată contextul în care uh, am lansat acest raport, care este un raport referitor la venitul minim. Poate că n-ar trebui să punem la singular, ci ar trebui să vorbim de venituri minime. Dezbaterea Anterioara a subliniat foarte clar acest lucru. E nevoie de un venit minim. Venitul minim național este doar un exemplu de venituri minime. Poate putem avea o remunerare minimă. Putem avea diferite concepte în acest sens. Ne putem referi și la pensii. Spre exemplu, un concept de pensie socială, pensie minimă Trebuie să vedem exact de ce anume avem nevoie și e vorba aici de un venit minim care să garanteze tuturor posibilitatea de a trăi în mod demn. Bineînțeles, nu toate statele membre se află pe un picior de egalitate, dar trebuie să ținem seama de contexte, de condițiile specifice. Nu e același lucru să ai un salar minim național, să zicem, de 500 de euro sau 475 de euro, cum e cazul în țara mea, dar sunt țări în care acesta este și mai scăzut, și să nu știi absolut deloc ce se întâmplă cu accesul la îngrijirile de sănătate. Pentru a avea dreptul la îngrijire de sănătate pentru această sumă trebuie să plătești impozite sau nu? Același lucru e valabil și pentru educație, pentru învățământ și pentru celelalte servicii publice. Mai... Și pentru celelalte servicii publice esențiale. Iată ceea ce trebuie să examinăm noi și asta dintr-o perspectivă multidimensională. Și nu doar din punctul de vedere al venitului pentru dragul de a avea un venit trebuie să ținem seama și de alte politici, și anume modul în care se distribuie veniturile eu aș dori să acordăm o atenție specială serviciilor sociale și sanitare, mai ales în ceea ce privește anumite categorii sociale fragile. Am evocat tineri aici, dar am putea să evocăm și femeile. Datele statistice ne arată faptul că sărăcia uh, de fapt și de drept afectează foarte multe femei. Femeile sunt cele care se află de multe ori într-o uh, situație de sărăcie. Uh, Uh, indiferent că e vorba de femei tinere sau mai în vârstă, indiferent de vârstă, nu au un acces echitabil, egal la anumite uh, prestări sociale. De aceea, Ceea ce trebuie să facem acum este să definim politici care să ne permită o distribuire dreaptă, corectă a veniturilor, să ținem seama de aceste segmente sociale care sunt mai fragile. Bineînțeles, cei cu disabilități, persoanele uh, uh, cu handicap, copii, familia uh, netradițională, iată, categorii sociale cărora trebuie să le acordăm atenție. Acest raport mai ales în contextul anului european de luptă împotriva sărăciei, dorește să repete din nou angajamentul Parlamentului European în acest sens și să avem răspunsuri care să nu se limiteze doar la cuvinte frumoase, ci să meargă și mai departe să se transpună printr-o politică de schimbare, o politică uh, inovatoare necesară, în așa fel încât persoanele vizate să simtă că există o nouă tendință, o tendință de inovare, de schimbare. Și poate că putem face acel mic pas înainte, în așa fel încât mâine aceste persoane să nu se mai găsească într-o situație atât de injustă, de nedreaptă. Mulțumesc, spune doamna președinte, pentru această primă prezentare. Voi da acum cuvântul celor patru invitați, după care vom lansa dezbaterea comună. Și acum, din partea partenerilor sociali, în ordine alfabetică, mai întâi dau cuvântul reprezentantului Confederației Europene a Sindicatelor, domnul Henri Lourdel. 6 minute. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc că ați invitat Confederația Europeană a Sindicatelor să participe la această dezbatere. Am fost foarte sensibil la cele spuse de raportoare. În special m-a impresionat dorința Parlamentului de a veni cu măsuri mai ferme și nu doar cu declarații. Pentru că, într-adevăr, avem deja declarații cât cuprinde. Nu vorbesc despre declarațiile Organizației Internaționale a Muncii sau despre Organizația Națiunilor Unite. Mă gândesc, de exemplu, la recomandarea din 1992, recomandarea Uniunii Europene și trebuie să spun că participam deja la discuțiile de la acea vreme recunoaștem dreptul fundamental al persoanelor la resurse suficiente pentru a trăi uh, o viață conformă cu demnitatea umană. Acest drept trebuie să fie dreptul tuturor persoanelor care nu dispun de resurse suficiente și așa mai departe. Așadar, gata, a ajunge cu declarațiile, a ajunge cu recomandările. Trebuie să trecem la acțiuni și trebuie să găsim instrumente care să ne permită să răspundem la probleme. Ați spus chiar dumneavoastră, cauzele sunt numeroase și constatăm mai ales de mai mulți ani că dacă s-au creat locuri de muncă în Uniunea Europeană, aceste locuri de muncă se caracterizează mai ales prin precaritate s-au uh, înmulțit contractele pe termen uh, limitat, s-au uh, înmulțit contractele interimare, contractele cu timp parțial nedorite și așa mai departe. Ce putem spune este că sărăcia nu a crescut în mod suficient înainte de criză, bineînțeles, dar nici nu a scăzut. Ori un alt angajament solemn pe care l-am luat în 2000 a fost de a eradica sărăcia. Ne-am luat acest angajament și constatarea pe care o facem astăzi că sărăcia există. În plus, precaritatea muncii a generat lucrători săraci. Sunt în număr de 20 de milioane în Uniunea Europeană. Bărbați și femei care au un loc de muncă, nici măcar nu vorbesc despre stagii, ci locuri de muncă și care cu toate acestea nu pot duce o viață decentă. În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, partenerii sociali au făcut un pas semnificativ. Pe 9 decembrie al anului 2009 am semnat un acord pentru o piață a muncii inclusivă. Este o primă etapă nu este uh, așa o mare realizare, însă, în orice caz, pentru prima dată, partenerii sociali devin conștienți de situația celor care sunt în afara pieței muncii și de necesitatea de a ajuta să intre pe piața muncii. De multe ori s-a spus că un loc de muncă este o garanție împotriva excluderii și sărăciei. Ei bine, iată că situația s-a schimbat și locul de muncă nu mai garantează absența sărăciei. Și lucrătorii sărași de astăzi vor fi pensionarii sărași de mâine, deci trebuie să se ia măsuri preventive. Acum, pentru cei care nu au un loc de muncă, care din diverse motive nu au acces la un loc de muncă, noi cerem ca astăzi să se înființeze un instrument și putem discuta despre acest instrument un instrument care să ofere garanții în privința resurselor. Nu-mi place expresia garantarea resurselor minime, pentru că nu știu despre ce este vorba atunci când vorbești despre o viață decentă și despre calitatea de cetățean cu drepturi de pline. Însă, în orice caz, la ora actuală, în statele membre, există fie un venit, fie un ajutor. Însă, în toate statele în care există un venit minim, acest venit este sub pragul sărăciei, așa cum este el determinat de Uniunea Europeană, 60% din venitul median. Ce înseamnă să ai acces la un venit care, de fapt, nu-ți permite să atingi pragul sărăciei? Deci Confederația Europeană a Sindicatelor se pronunță nu doar pentru dreptul la un venit, ci și pentru un venit care să fie suficient de mare pentru a permite o viață decentă. Acest venit trebuie să fie cumulat cu un instrument care să îi descurajeze pe cei care nu vor să îl aplice. Am fost într-un stat, într stat al Uniunii de curând, nu voi spune care, se discuta despre sărăcie, am fost invitat de colegii mei sindicaliști și am invitat, invitaseră un reprezentant al guvernului care a spus, e adevărat că vorbim despre o scădere a sărăciei cu 25%, însă nu se poate aplica acest obiectiv. Or, e nevoie de un angajament real. Cred că este important și suntem gata să ne aducem contribuția pentru instituirea acestui venit. Mulțumesc! Doamna Rebecca Smith are acum cuvântul. Chair and also thank Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc Business Europe că ne-a invitat astăzi aici să discutăm acest lucru, despre acest lucru foarte important. Ne aflăm într-o situație în care capacitatea Uniunii Europene de a combina creșterea economică cu progresul social e în pericol. Criza ne face, face lucrurile și mai dificile în ceea ce privește reformele. Europa trebuie să continue să lupte împotriva sărăciei și a excluderii socia- excluziunii sociale. Pentru noi, ar trebui să ne concentrăm pe următoarele lucruri, pe productivitate, pe creșterea locurilor de muncă. Așa s-a început, aceasta a fost viziunea, să ne axăm pe creștere și comunicare am sugerat că Uniunea trebuie să își dubleze potențialul de creștere. Și aici aș dori să vorbesc despre diferența de creștere între 2% și 1% și de asemenea despre un număr de milioane de slujbe care sunt disponibile. Trebuie să reușim să ieșim din criză, să luptăm împotriva uh, îmbătrânirii demografice și să luptăm împotriva sărăciei. Piețele financiare trebuie să fie să fie stabilizate. Aș dori să fac niște observații în ceea ce privește strategia EU 2020. Credem că această strategie este una folositoare pentru a ajunge la o Europa mai puternică, dar simțim că lucrurile trebuie să se petreacă mai repede. Așa cum apare în strategie, E foarte, sunt foarte importante investițiile în abilități, în, munca, în lupta împotriva sărăciei. Toate aceste lucruri sunt foarte necesare pentru asigurarea accesului și oportunităților pentru toți. Flexisecuritatea trebuie să, se, trebuie să joace un rol foarte important. Trebuie să fie redus șomajul și oamenii trebuie să aibă posibilitatea de a obține acele capacități care îi ajută pe piața muncii. Business Europe sprijină acest an european ă, de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Acțiunile care vor avea loc în acest an nu ar trebui să se termine la sfârșitul anului, ci ar trebui să continue. Am analizat de asemenea sustenabilitatea protecției sociale și a sistemelor de pensii. Am analizat și, și alte astfel de sisteme. Câteva observații în ceea ce privește piața muncii. Pentru Business Europe este important să să recunoască faptul că, într-adevăr, combaterea șomajului este foarte importantă în acest context. Trebuie ca să fie incluși pe piața muncii cât mai mulți oameni. E o parte indispensabilă astfel încât societatea să fie și mai inclusivă. Așa cum știm, pe timpul crizei au existat niște reforme de succes pe piața muncii, de exemplu scurtarea timpului de lucru. Companiile trebuie să creeze noi locuri de muncă și acesta este și rolul nostru. Dacă observăm ultimele uh, ultimele sondaje de la OED, OCDE, atunci observăm că a crescut cu 0,6 rata de angajare. Desigur, Sistemele de asigurări trebuie să îi protejeze și pe cei care nu lucrează acum. Oamenii trebuie să fie motivați să caute noi oportunități de a se angaja. Am discutat despre principiul de flexi-securitate, despre politici active, despre învățarea pe, pe durata întregii vieți. Sunt puncte importante. Colegii mei au menționat deja faptul că noi, ca și parteneri sociali, acționăm în aceste domenii și va exista un acord cadru în acest sens. Acest lucru va stimula partenerii sociali în elaborarea de strategii. Cunoașterea este foarte importantă și răspunderea trebuie să fie împărțită între angajatori, angajați și reprezentanți. Persoanele care întâmpină dificultăți trebuie să fie ajutate nu doar să intre pe piața muncii, ci și să se integreze. În ceea ce privește venitul minim, suntem de acord că e ceva ce trebuie să existe. Însă trebuie să găsim un echilibru între răspundere și asistență socială așa cum apare în raportul din 2010 în ceea ce privește incluziunea socială, vor exista proiecte la nivel național regi și regional. E vorba de asistență pe termen scurt. Mai apar aici și diferențe între aceste proiecte care se fac. Trebuie să ne asigurăm că asemenea proiecte nu vor afecta negativ piața muncii. Și spre final, un singur o singură observație despre implementare. Credem că coordonarea este în continuare un instrument foarte important la nivel european. Schimbul de bune practici în timp între statele membre e de asemenea foarte important. Ele trebuie să fie încurajate să se ocupe de aceste probleme. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Și acum mai avem încă două persoane care trebuie să ia cuvântul din partea asociațiilor și dau cuvântul acum domnului Farrell, din, care face parte din rețeaua europeană de luptă împotriva sărăciei. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Chiar dacă e spre sfârșitul zilei, aș vrea totuși să vă urez uh, uh, San Patrick fericită, sărbătoarea irlandeză. Sunt foarte încântat de faptul că Parlamentul European acordă atenție acestui subiect și recunoaște faptul că în ultimii ani Parlamentul a avut rapoarte foarte importante pe această temă. Este foarte important ca dumneavoastră să continuați să aveți acest subiect pe masa de discuție. De asemenea, este foarte important ca acest raport să reprezinte un pas înainte în această direcție și nu doar să repete declarațiile de bunăvoință din trecut. Și în acest sens, cred că vom putea colabora împreună cu dumneavoastră, vom putea să vă, încerca să vă susținem în acest uh, progres. De asemenea, e nevoie de o monitorizare concretă a recomandărilor și a modului în care acestea se implementează. Și e nevoie de mai multe etape în acest sens. Trebuie să vedem cum anume va evolua această a venitului minim în, minim în Uniunea Europeană. Trebuie să dezvoltăm anumiți indicatori pentru a vedea cum se aplică recomandările și sper că raportul dumneavoastră va putea susține această idee și va putea să contribuie la realizarea ei concretă. De asemenea, am speranța că toate grupurile politice din Parlament se vor asigura de faptul că e vorba de un raport important, substanțial, semnificativ și uh, că obiectivele propuse sunt absolut fundamentale. Ceea ce eu aș fi vrut să spun este că este foarte important pentru ființa umană să poată trăi într-un mod decent. Nu știu dacă ați avut ocazia să vedeți cum funcționează o astfel de schemă. Eu mi-aduc aminte că la un moment dat, în viața mea, a trebuit să am acces la o astfel de schemă și a fost foarte greu. Era inadecvată, dar ideea că am putut să beneficiez de un mic ajutor m-a, ajutat pentru că m-am simțit integrat în societate. De aceea subliniez importanța unor astfel de scheme, pentru că face parte din drepturile fundamentale. Apoi, nu trebuie să generalizăm prea mult și să știm exact despre ce anume vorbim. Venitul minim uh, e un venit în, pentru cei care sunt capabili să muncească, dar care nu reușesc să-și găsească un loc de muncă. Dar eu cred că ar trebui să fie uh, accesibil tuturor celor care se află într-o astfel de situație. Și știm dezbaterea, spre exemplu, în Franța, unde oamenii nu pot avea acces la o astfel de ajutor până când împlinesc 25 de ani. Asta mi se pare inacceptabil. Apoi, de asemenea, cred că este foarte important să înregistrăm progrese în ceea ce privește definirea acestor venituri minime, în așa fel încât să acoperim, să, să poată acoperi o, o, o perioadă mai lungă. Eventual am putea include o pensie minimă, am putea include alocații sociale pentru copii minime și așa mai departe. E o direcție în care putem merge. Și audierea este referitoare la rolul venitului minim în combaterea sărăciei și în promovarea unei societăți bazate pe incluziune socială. Ei bine, trebuie să recunosc că instrumentul esențial pentru a preveni sărăcia și pentru a o uh, diminua este direcția eu am lucrat foarte mult cu oameni care au fost excluși de pe piața muncii și n-am avut niciodată dificultăți pentru a-i motiva, pentru a face această, acest pas către piața liberă și pentru a se lansa. Dar faptul că nu au mijloacele necesare pentru a face acest pas, pentru că nu au un venit minim, e bine, asta înseamnă că nu pot să se lanseze, nu se pot apropia de piața muncii și nu pot avea acces la un loc de muncă de- decent. De asemenea, suntem într-o perioadă de criză care ne demonstrează cât de importante sunt aceste scheme de venituri uh, minime. Au o funcție socială. Este foarte importantă pentru cei care primesc aceste ajutori, dar de asemenea sunt foarte importante și pentru întreaga societate, pentru stabilitatea acesteia. E un rol deosebit de important pe care aceste venituri minime îl îndeplinesc. De asemenea, știm că aceste venituri minime reprezintă o cheie în momentul în care vrei să ai o societate mai egalitară. Și o societate mai egalitară este o societate mai bună pentru toată lumea, chiar și pentru cei săraci. Și cei care primesc acest mesaj despre uh, rolul venitului minim trebuie să înțeleagă și mesajul următor e un lucru bun pentru întreaga societate și trebuie să depășim acele stereotipuri negative care însoțesc de multe ori aceste uh, uh discuții legate de venitul minim și de rolul acestuia. De asemenea, eu aș avea niște propuneri foarte concrete. Eu am pregătit un document și îl voi, voi lăsa la dispoziția tuturor membrilor, pentru că nu am timp să expun aici toate aceste idei. Însă ceea ce mi se pare important de subliniat este că foarte multe s-au făcut deja pentru a vedea care sunt venit, schemele de venituri minime care funcționează. Știm că 60% din venitul mediu reprezintă doar un criteriu. Uh, și știm de asemenea că E nevoie de o metodologie bugetară standard care să ne permită să analizăm exact ce se ascunde în spatele acestor scheme de venituri minime. Pentru că de multe ori acest, uh, acest venit minim este strâns legat de tipul de servicii la care poate avea acces persoana respectivă. Deci trebuie să examinăm și acest acces la diferite servicii. Un pas înainte pe care noi îl cerem în acest raport este ca dumneavoastră să recomandați o directivă cadru referitoare la acest venit minim. Și avem de, de, propuneri detaliate cum anume ar trebui să fie redactată această directivă. Aici e vorba de un adevărat proces care Uh, ne-ar permite să ne asigurăm că fiecare stat membru va face tot ceea ce trebuie pentru a avea această schemă de venit minim. Și am câteva etape, bineînțeles, pe care vi le pot propune pentru a realiza acest lucru. Ar fi important să putem recunoaște acest lucru în raportul dumneavoastră. Mi-am epuizat timpul pe care îl aveam la dispoziție, însă aș sublinia încă o dată faptul că ceea ce ne dorim este să existe o adevărată monitorizare a modului în care sunt implementate recomandările. Să ne asigurăm că aceste recomandări sunt într-adevăr uh, implementate, iar raportul dumneavoastră în acest sens reprezintă un pas înainte, eventual pentru a obține ulterior o directivă cadru pe acest subiect. Mulțumesc, spune doamna președinte, iată că am terminat cu prezentările invitațiilor noștri și acum O, mă iertați, spune doamna președinte, mă iertați. Doamna Roslindi Pupo, din partea Platformei Sociale Europene. Mă iertați, îmi cer scuze. Da, aveți șase minute. Mulțumesc foarte mult. mi-am dorit mult să vin aici, așa că iau cuvântul. Ceea ce am dorit să spun e că platforma socială europeană va reuni mai multe rețele sunt incluse aici femeile, cetățenii în vârstă și așa mai departe. Și trebuie să subliniez cât de important este venitul minim. Este un instrument foarte practic. E o mișcare prin care încercăm să recunoaștem acest lucru și de aceea ne bucurăm foarte mult că există acum un asemenea raport în Parlament. Dorim să ne concentrăm pe cinci mesaje. Primul e să ne întoarcem la obiectivele pe care ni le-am propus. Care este nivelul de angajare la, în Uniunea Europeană pentru a combate sărăcia? Aceasta e problema cea mai importantă. Venitul minim este un instrument, așa că noi trebuie să știm, suntem hotărâți să ne atingem obiectivul? Avem cifrele. Știm că 80 de milioane de oameni suferă din cauza sărăciei în Europa, adică întreaga populație a Germaniei. Suntem încă hotărâți să facem diferența? Cred că vine un mesaj foarte important din strategia UE 2020. Se recunoaște că cele cinci obiective cele mai importante printre cele mai importante obiective este tocmai acesta și anume combaterea sărăciei. Și cred că acesta este un bun pas înainte. Ca societate nu putem să avansăm dacă nu reunim inovația, creșterea și cu combaterea sărăciei și limitarea ei. Acest lucru este binevenit. Există o propunere din partea Comisiei și doresc să cer sprijinul membrilor Parlamentului European de a menține obiectivul propus. Se va discuta de către statele membre la sfârșitul lunii și vreau să știu ce puteți face ca membri ai Parlamentului European pentru a sprijini acest obiectiv de limitare a sărăciei. Un al doilea lucru e următorul. Când avem obiectivele, atunci știm ce instrumente sunt folositoare, știm cum să reducem sărăcia și un astfel de instrument este venitul minim. Cum am grăgăsit în raport, aici se pot folosi, se, se pot folosi diferite mijloace, deci știm cum să facem acest lucru și știm de ceva timp. Pentru că dacă facem o comparație între nivelurile sărăciei de-a lungul timpului, ne dăm seama că știm ce ar putea fi, ce ar putea avea efect. Însă și intervine aici și rolul stabilizatorilor sociali pe timpul crizei. Protecția socială este cea care ajută pe timpul crizei. Sunt anumite programe care ajută să se mențină nivelul consumului în populației. Și am un al doilea mesaj pentru dumneavoastră cum am putea să nu cum putem să nu menționăm stabilizatorii sociali pe timpul crizei. A fost menționat anul trecut, acum s-a uitat din nou acest concept și e unul foarte important. Cum putem vorbi despre durabilitate? Trebuie să ne gândim și la viitorul acestui sistem în ceea ce privește societatea europeană. Aceasta am vrut să spun la acest punct în legătură cu raportul dumneavoastră. Și acum mă, ref- mă voi referi la condițiile de muncă. Un lucru care ne îngrijorează foarte mult e următorul – condițiile de muncă sunt într-o continuă înrăutățire și acesta, acest lucru afectează oamenii care trăiesc din venitul minim. Mulți oameni au slujbe precare, nu beneficiază de ajutor de șomaj, salariile foarte mici înseamnă că toate politicile de activare prin care spunem trebuie să lucrați, nu puteți să trăiți în asistență socială, toate acestea nu fac decât să scadă salariile, venitul minim scade și oamenii nu se mai descurcă. Cred că trebuie să ne concentrăm și pe calitatea locurilor de muncă. E un lucru care se accentuează mult în sectorul nostru. Eu, există aici un discurs negativ în ceea ce privește asistența socială. Toată lumea spune trebuie să te angajezi, însă, slujb, însă există locuri de muncă care, din care nu se câștigă destui bani. Trebuie să fim foarte atenți la aceste lucruri care sunt strâns legate între ele. Și un al, trei mes- un al treilea mesaj e următorul. Raportul e foarte bun pentru că se axează pe calitatea locurilor de muncă, însă în strategia 2020 acesta nu a fost un obiectiv principal. Într-adevăr, se creează noi locuri de muncă, dar nu de calitate și acest lucru nu apare în strategie. Sper că se va rectifica. Și acum despre egalitate. Doamnă Figueiredo, ați spus că trebuie să ne uităm la grupurile sociale. Nu sunt afectate toate în același fel. Femeile. Observăm mame singure cu copii care trăiesc în sărăcie. Și și aici intervine calitatea locului de muncă. Nu se pot descurca aceste mame dacă nu există două surse de venit. Un singur venit nu este suficient, așa că părinții singuri nu reușesc să se descurce. Și trebuie să luăm în considerare și această problemă, pentru că oamenii divorțează și așa mai departe. Trebuie să vă gândiți la o directivă. O, fie că e o directivă antidiscriminare, de orice tip, acestea funcționează. E un instrument bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Doamna președinte. generală. Mulțumesc. Aș vrea acum să îi dau cuvântul doamnei Lin, care deschide discuția generală. Mulțumesc, vă urez bun venit tuturor. Cu unii dintre dumneavoastră am lucrat timp de mult timp pe acest subiect și se pare că vă reîntoarceți la noi dar nu o să ne întoarcem cu raportul în anul 2007. Acel raport a trecut de Parlamentul European, am cerut atunci un venit minim decent, însă se pare că acum nu mai reușim să ajungem în aceeași situație trebuie să facem diferența între venitul minim și salariul minim. Știu că pe de-a lungul timpului, aceste două concepte au fost confundate și sunt foarte importante. Noi vorbim despre un venit minim adecvat, dar și despre un salariu minim adecvat și sunt două concepte separate. Când vorbeați înainte, vorbeați despre coordonare și că așa se va putea avansa. Eu aș dori să aflu următoarele lucruri de la dumneavoastră. Unde credeți că a eșuat metoda de coordonare deschisă în atingerea acestui țel al venitului minim? Am putea să ajungem la acest rezultat acum? Recunosc faptul că lucrurile nu s-au întâmplat așa cum ar fi trebuit și de aceea m-ar interesa să știu cum am putea să ajungem la rezultatul pe care ni-l dorim. Vorbeați despre un cadru. Să nu în care să nu se facă o reglementare care să fie valabilă pentru toată lumea, pentru că există diferențe, sunt de acord. Dar atâta timp cât nu le spunem statelor membre trebuie să plătiți acest venit minim, putem totuși să venim cu un cadru, cu niște limite în care să se încadreze. Ați vorbit despre directiva antidiscriminare. Aceasta este blocată acum în Consiliu. Aș dori să mai aflu următorul lucru. Dacă venim cu un fel de directivă cadru în viitor, în ceea ce privește venitul minim, cât sprijin credeți că vom primi din partea Consiliului de Ministri? Va fi și această legislație blocată în Consiliu, așa cum uh, s-a întâmplat cu directiva antidiscriminare? Și chiar dacă um, continuăm în acest sens cu directiva cadru, atunci trebuie să ne asigurăm că avem coordonare sau altceva și nu că pur și simplu stăm și așteptăm să acționeze Consiliul. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce ați făcut. Doamna președinte. Domnul Coferati, apoi domnul Higgins. Domnul Coferati mai întâi. Mulțumesc, doamna președintă. Observațiile doamnei Figueredu sunt uh, cât se poate de interesante, însă cred că ar fi interesant să punem uh, lucrurile în context și să nu uităm că discutăm despre un subiect care este în discuție de multă vreme, însă criza din ultimii ani a exacerbat importanța acestui subiect. Întrebarea este dacă există soluții rezonabile pe termen scurt la criza care afectează Uniunea Europeană. Cred că în ceea ce privește metodologia, ar trebui să avem în vedere intervențiile structurale și intervențiile în cazuri de urgență. Dacă nu se va relansa economia rapid și dacă nu se va crea din nou bogăție, guvernele nu vor avea suficiente resurse la dispoziție și, pe de altă parte, nevoile vor fi mari. Strategia 2020 încearcă să facă în așa fel încât uh, să se pună din nou economia pe roate. Dar cred că trebuie să avem în vedere persoanele cele mai vulnerabile, cele care fac obiectul discuției noastre de astăzi. Cred că primul domeniu care ne interesează este acela al sărăciei persoanelor care nu au un loc de muncă. Aceste persoane beneficiază de sprijin în momentul în care ajung în șomaj. Însă, atunci când nu lucrează, nu beneficiază de foarte multe instrumente. Un venit minim în cazurile de urgență ar putea fi un instrument adecvat pentru a-i apăra pe cei care sunt cei mai expuși, cei care nu au lucrat niciodată și cei care și-au pierdut locul de muncă. Situațiile diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Unii au investit în uh, măsurile de absorpție a șocurilor, alții nu au avut în vedere condițiile de lucru atunci când nu lucrează. Cred că ar trebui ca toate guvernele să folosească același instrument și anume ținându-se cont de numărul celor afectați crește zi de zi. Și ar mai fi o altă chestiune. Persoanele din generația mea. O persoană săracă este o persoană care nu are un loc de muncă. Astăzi există persoane care au un loc de muncă însă și care nu câștigă suficient pentru a fi deasupra pragului sărăciei. Subiectul lucrătorilor săraci este un subiect dificil de abordat, pentru că statisticile arată că lucrătorii săraci sunt lucrătorii care sunt prost plătiți există un cerc vicios și acest uh, cerc vicios poate fi întrerupt investindu-se în pregătire. Apoi există persoane care devin sărace pentru că trăiesc singure și nu mai au uh, venit. Nu mai au un venit uh, familial. Pentru multe persoane, singura soluție este de a avea uh, beneficii uh, adecvate. Domnul Higgins. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt, pentru că ne presează timpul. Nu știu pe cine reprezintă foarte exact Business Europe, nu știu ce organizații reprezintă, însă știu realitatea. În întreaga Uniune Europeană se vorbește despre un uh, venit uh, minim garantat și se pune sub semnul întrebării se pun sub semnul întrebării nivelurile minime cu care trăiește uh, cu care trăiesc lucrătorii. În realitate, argumentul este că venitul minim ar trebui să scadă. Asta s-a spus în Irlanda. Asta au spus organizațiile patronale irlandeze. Și de asemenea afirmă că venitul minim pentru lucrători ar trebui să fie diminuat. Și toate acestea sunt strâns legate între ele. Vor să uh, reducă venitul minim. S-au redus uh, alocațiile și, în același timp, în Uniunea Europeană, fondurile speculative uh, creează un adevărat haos în Grecia și guvernul grec este deja în dificultate și presiunile sunt asupra săra persoanelor sărace. Cuvintele frumoase nu schimbă această stare de lucru și în, de lucruri și în sfârșit în privința pensiilor. După o viață întreagă de muncă, cred că o pensie decentă este uh, un minim Însă, în întreaga Europa, ideea aceasta, care este esențială, nu este uh, aplicată. La ora actuală, vârsta pensionării uh, propusă este de, de 68 de ani. Cu alte cuvinte, să muncești până pici de, de oboseală. E foarte bine dacă Confederația Europeană a Sindicatelor face apeluri la adresa Comisiei și Parlamentului European sau la adresa Consiliului, însă toate aceste organisme sunt uh, de dreapta și sunt pentru astfel de măsuri. Cred că trebuie să ne împotrivim. Uh, lucrătorii și persoanele sărace trebuie să pună capăt acestei tendințe de creștere a precarității și de reducere a standardelor, a nivelului de viață. Mulțumesc. Există alte cereri de intervenție? Dacă nu este cazul, îi dau, dau din nou cuvântul timp de un minut fiecăruia pentru a încheia această primă etapă în elaborarea raportului uh, doamnei Figueiredu. Domnul președintă uh, are cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, președinte. Aș dori să-l asigur pe domnul Higgins. Eu nu sunt prea liberal. Ceea ce noi cerem, și așa cum am spus, cerem o calitate a locului de muncă. Și un punct asupra care aș dori să mai insist, pentru că s-a spus asta și sunt cam neliniștit. Mm, Colega mea, vecina mea, a vorbit despre uh, reducerea cotizațiilor, în așa fel încât să se poată crea locuri de muncă noi. Dar reducerea cotizațiilor nu a creat niciodată locuri de muncă. A creat anumite beneficii pentru unii. Și, în plus de asta, și chiar mai grav față de obiectivul pe care îl uh, urmărim noi, a diminuat resursele în cotizații, în fiscalitate și așa mai departe. Resurse necesare tocmai pentru a pune pe picioare un venit minim pentru că toate textele vorbesc despre venituri minime, deși uh, de multe ori s-a evocat și conceptul unui venit decent, însă atenție, atenție, să nu cumva să uh, luăm din stânga ce, ce, ce vom da în dreapta. Eu de fiecare dată sunt foarte iritat în momentul în care se vorbește de exonerări și așa mai departe. Eu, din potrivă, trebuie să găsim resurse noi, noi mijloace financiare pentru a ne putea asuma ambițiile așa cum s-a putut face pentru bănci, pentru servicii financiare și așa mai departe. Deci, asupra acestui punct eu sunt extrem de ferm. Mulțumesc, spune doamna președinte. Și acum doamna Rebecca Smith. Am doar un minut la dispoziție și voi răspunde deci comentariului care mi-a fost direct adresat referitor la Business Europe. Pentru a clarifica lucrurile, noi reprezentăm 14 federații din 44 de state membre și deci 20 de, uh, 20 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii. Din punctul nostru de vedere, noi nu respingem ideea unui venit minim. Nu știu de ce ați avut această impresie. Ceea ce noi cerem, cerem un echilibru uh, între finanțe publice durabile și cred că toată lumea va fi de acord cu mine asupra faptului că finanțele publice în momentul de față în statele membre se confruntă cu dificultăți și pe de altă parte o, un sistem de protecție socială suficient chiar și uh, în ceea ce privește pensiile. Noi nu putem să ne opunem venitului minim, însă din punctul nostru de vedere este absolut critic și important uh, Uh, și acest lucru s-a, subliniat și în raportul recent cu privire la incluziune socială, este să avem uh, mai multe mijloace financiare pentru a putea plăti pe cei care nu sunt deocamdată integrați în piața muncii. De asemenea, s-a menționat metoda deschisă de coordonare, după cum v-am spus, nouă ni se pare o metodă foarte bună, un instrument foarte bun pentru a putea avea un schimb de opinii între statele membre. Dar suntem de acord de asemenea cu faptul că această metodă trebuie să fie întărită și n-am un răspuns gata făcut uh, uh, pentru a vă explica cum anume trebuie să facem acest lucru. Dar noi suntem convinși că este cea mai bună metodă pentru a înregistra progrese. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, noi nu suntem de părere că au existat eșecuri. Uh, venitul minim nu a fost poate până acum suficient de bun, dar nu a fost un eșec total. Nu a fost suficient de puternic și asta din cauza unui, unor circumstanțe politice, uh, având în vedere agenda de la Sabona. Scopul acum este cel puțin în uh, strategia UE 2020, este să revigorăm acest, acest element. Întrebarea este următoarea. Cum vom obține susținere pentru o astfel de directivă cadru? Și apoi trebuie să vedem care vor fi rezultatul concret al uh, acestei strategii UE 2020 în lupta împotriva sărăciei. Deci e nevoie de angajament ferm în această direcție. Apoi, de asemenea, s-a vorbit despre resursele necesare pentru a face acest lucru. Trebuie să examinăm ambele părți. Cheltuielile pentru protecția socială permit oamenilor să se întoarcă înapoi în economie. Deci e un fel de investiție, nu e o cheltuială inutilă. Și apoi trebuie să existe o, o, un echilibru, în așa fel încât oamenii să poată să trăiască în mod demn. E nevoie de un echilibru. Haideți să găsim acest echilibru uh, cât mai repede. Asta ne dorim noi. De aceea trebuie să avem resurse financiare suficiente pentru ca sistemul să poată funcționa. Mulțumesc și acum doamna Di Pupo. ceea ce privește punctele evocate, în ceea ce privește creșterea și apoi totul se va rezolva. Eu cred că nu. Cred că sectoarele de activitate în care suntem, cu toții ne-am dat seama că a existat creștere economică, dar nu s-a redus sărăcia, nu s-au redus inegalitățile. Acum trebuie să muncim cu adevărat. Trebuie să ne angajăm în mod ferm, chiar dacă suntem într-o perioadă de criză. Iată un prim mesaj. Un al doilea. În ceea ce privește directiva, într-adevăr, trebuie să ne dăm seama că există 24 din 27 de state membre care au un fel de venit minim. Deci vedeți că țările au deja o astfel de uh, posibilitate. Trei țări nu au nimic, și anume Bulgaria, Grecia și Italia. Eu zic că, după părerea mea, există un fel de consens totuși pe această idee. Al treilea punct. Trebuie să vedem cum anume vom organiza această idee a venitului minim. Pentru persoane în uh, care nu au un loc de muncă, e posibilitatea deci de a se forma, se vorbește foarte mult în cadrul flexisecurității de acest lucru, posibilitatea de a fi mobil, de a se deplasa dintr-un loc în altul pentru a găsi un loc de muncă, posibilitatea de a consuma, de a face cumpărături. Nu putem subestima acest lucru. În Statele Unite se vede că se acordă anumite sume populației pentru că se știe foarte bine că banii sunt cheltuiți, nu sunt puși deoparte. E un retur către economie. Mulțumesc foarte mult! mulțumesc, îmi cer scuze pentru faptul că am fost atât de strictă și fermă în ceea ce vrește timpul pe care vi l-am acordat pentru a lua cuvântul. Din păcate nu avem prea mult la dispoziție, prea mult timp la dispoziție, nu e elastic. Acum are cuvântul doamna Figueiredo pentru a sublinia importanța temei pe care o dezbatem nu numai din cauza contextului în care ne aflăm, criza economică, ci și pentru că e vorba de adevărată bătălie politică pe care o vom lansa în, pe marginea raportului dumneavoastră. Știm că strategia UE 2020 are printre cele cinci obiective și acest obiectiv de reducere a sărăciei. Și ne putem pune întrebarea dacă acest obiectiv este suficient. Noi am discutat acest lucru cu comisarul de resort. Trebuie să ținem seama și de concluziile Consiliului Ecofin care a avut loc ieri și care, din acest punct de vedere, sunt niște concluzii uh, neașteptate. Uh, vă citesc în engleză paragraful referitor la aceste concluzii și care, într-un mod oarecare, <laughs> pune întrebări. Uh, respinge acest obiectiv al uh, reducerii sărăciei, așa cum uh, ne-am stabilit. Comisia, bineînțeles, poate fi criticată va trebui să analizăm mai îndeaproape modul în care se poate fixa o, o, o țintă de incluziune socială. Mie mi se pare că în momentul în care cifrele șomajului sunt publicate și vedem că acesta crește, mi se pare că e o abordare în cadrul ECOFIN o, o abordare, și în plus de asta ministrii de afaceri sociale nici măcar nu au fost consultați, o abordare care poate pune probleme mari. Și cred că raportul dumneavoastră în acest context va trebui să uh, evocăm și acest lucru. Vă dau cuvântul acum pentru a încheia această dezbatere. Scund. <clears throat> Mulțumesc, doamna președinte. Aveți mare dreptate. Vom avea aici o adevărată bătălie, bătălie politică, una foarte dură. Cu toții știm totuși că, uh, ce puțin cei care sunt încă prezenți în sală, știu foarte bine că m-ați însoțit și în alte bătălii în ultimii ani și întotdeauna am uh, încercat să includem un caracter puternic în strategia de la Lisabona referitor la aceste programe de luptă împotriva sărăciei. Să, nu am reușit întotdeauna să ajungem acolo unde ne doream. Dar, pe de altă parte, a fost foarte clar faptul că propunerile făcute au fost insuficiente. Dar, haideți, ce putem să facem astăzi? Trebuie să repunem pe masa de discuție acest subiect. Trebuie să tragem anumite învățăminte din trecut de aceea aș avea câteva observații pe care aș dori să le amintesc și care, după părerea mea, ar putea să fie benefice. Ar trebui să ascultăm mai mult asociațiile. Uh, am putea să le dăm posibilitatea să se exprime în Parlament. Însă, din păcate, Consiliul, așa cum ați amintit și dumneavoastră, doamna președinte, uh, din păcate, Consiliul nu ține seama de toate aceste opinii și asta a făcut-o și în întrunirea ECOFIN de ieri. Iată bătălia cu care, pe care va trebui să o purtăm. Și cred eu, fără a repeta ceea ce a fost deja spus, cred eu că vom putea să preluăm toate sugestiile dumneavoastră și să sperăm că vom reuși să le transpunem în scris și că aceast, acestea ne vor permite să obținem un consens pe niște teme atât de complexe. Nu e nevoie doar de declarații. Trebuie să știm în mod clar cum anume aceste politici pot fi construite, politici macroeconomice, monetare, și apoi, în funcție de reacția Consiliului, să vedem cum putem contracara toată această atitudine negativă dacă se pierde din vedere faptul că obiectivul este reducerea sărăciei și dacă ne concentrăm doar la, pe reducerea deficitului bugetar, e bine, nu știu cum vom ajunge la o adevărată reducere a sărăciei. Apoi, trebuie să spunem că durabilitatea finanțelor publice este un element important, însă în același timp, uh, cetățenii societății sunt importanți, nu doar finanțele. De aceea este inacceptabil să acceptăm o creștere a sărăciei prin cauze multiple și asta în sânul Uniunii Europene. Eu cred că noi asta trebuie să facem și în jurul acestor idei trebuie să construim acest raport. Cu siguranță vom mai avea dezbateri, vom mai avea posibilități de a avea discuții mai ample, însă ideea esențială este următoarea o, e nevoie de o durabilitate, de o stabilitate a societății, care este mai importantă decât o durabilitate, o, o sustenabilitate a finanțelor publice. Și cu siguranță vom găsi puncte de consens care nu vor exclude aceste idei. Mulțumesc, spune doamna președinte, vom avea cu siguranță ocazia pe marginea proiectului dumneavoastră de raport să avem noi dezbateri, noi schimburi de opinii pe 27 aprilie, după care vom deschide termenul pentru depunerea amendamentelor. Acum, în mod telegrafic, abordăm punctul 19 și anume proiect de aviz cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale. E un raport pentru Comisia INTA. Noi redactăm un aviz sub forma unei scrisori care până la urmă a fost trans- formată într-o procedură de aviz. Știți care sunt constrângerile unui aviz, acestea sunt destul de drastice, deci nu vă mirați dacă sub forma unor amendamente prelungesc lista propunerilor pe care le fac în acest document. Pentru comisia noastră, acest concept de răspundere socială a întreprinderilor este unul esențial, pentru că este elementul central al întreprinderilor în capacitatea lor de a exporta în mod uh, voluntar modelul nostru social. În mintea noastră, uh, ei bine, acest lucru trebuie să se facă pe baza unui dialog social, uh, pe baza unor uh, asocierii tuturor părților implicate și doar astfel acest concept se poate dezvolta. Va exista o dezbatere, pentru că trebuie să vedem dacă acest concept al răspunderii sociale a întreprinderilor se poate transforma în prevederi legislative sau dacă eventual aceasta trebuie să se facă pe o bază voluntară. Însă, după părerea mea, dimensiunea internațională reprezintă, din punctul nostru de vedere, o posibilitate de a lupta împotriva muncii la negru, împotriva fraudei fiscale. Astfel, vom avea posibilitatea să verificăm că întreprinderile noastre, în momentul în care intervin pe scena externă, se comportă în mod responsabil față de conceptul pe care sunt obligate să îl aplice în intern, în Uniunea Europeană. N-am să vorbesc prea mult, doream doar să amintesc faptul că în momentul în care am examinat raportul domnului Ori, Uh, ei bine, vom avea cu siguranță ocazia să verificăm cum anume acest concept este integrat în liniile directoare pentru ocupare. Și cred că atunci va fi pentru noi posibilitatea de a face această punte de legătură între acest raport redactat de Comisia INTA și strategia UE 2020. Iată cele câteva elemente pe care vreau să vi le prezint pentru a lansa astfel dezbaterile. Și vă propun acum să lansăm, deci, dezbaterile. Dau mai întâi cuvântul în numele ALDE, doamnei Cecilia Wikström. Merci, madame. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc foarte mult. Este prima oară când particip la o întrunire ca membru supleant și dacă nu vă doriți o aventură lingvistică, vă rog să vă puneți uh, căștile pentru că voi vorbi în limba suedeză. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului pentru acest proiect de aviz, responsabilitatea socială a întreprinderilor este importantă pentru întreprinderi și pentru întreaga societate. Trebuie să ne amintim că nu putem uh, elabora legislație pentru a uh, asigura responsabilitatea socială a întreprinderilor. Îmi cer scuze că îmi întrerup discursul, însă se vorbește foarte mult în sală și mă perturbă zgomotul. Vă mulțumesc. E foarte greu să spui ce ai de spus atunci când se poartă discuții în uh, jurul tău. Responsabilitatea socială a întreprinderilor poate uh, reprezenta un factor de competitivitate. Nu putem să legislăm însă responsabilitatea socială a întreprinderilor. Uniunea Europeană nu ar trebui să legifereze în acest domeniu și de aceea mă îngrijorează cele patru puncte care patru, cele patru puncte care uh, pledează pentru legislația asupra acestui subiect și care pledează pentru reglementări constrângătoare uh, pentru întreprinderi, ceea ce nu ar avea neapărat uh, efectele scontate. Sigur, companiilor li se pot uh, impune reglementări uh, atunci când e vorba despre relațiile de muncă, însă se pune întrebarea în ce măsură pot merge mai departe decât ceea ce prevede uh, legislația. Sigur că asta nu înseamnă că nu sunt pentru împotriva măsurilor, însă transparența este foarte importantă. Există mm, economiști, cum este Friedman și alții, care spun că se pot maximaliza profiturile prin maximalizarea libertății. Dacă se impun prea multe constrângeri, uh, companiile ar putea să nu mai investească în țările în curs de dezvoltare pentru că nu pot fi sigure că uh, condițiile de muncă sunt uh, bune. Trebuie să avem în vedere aceste aspecte atunci când abordăm subiectul. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur că ascult uh, observația dumneavoastră. Am doi oratori înscriși, după care dau cuvântul comisiei. Domnul Richard Howitt și apoi domnul Sercas. Domnul Howitt mai întâi. Mulțumesc. Știu că mi se va limita timpul din partea următoare, Vă mulțumesc, am scris și eu raportul despre responsabilitatea socială a întreprinderilor, așa că mă interesează foarte mult inițiativa dumneavoastră. Cred că ar trebui să vă amintiți că este vorba de un uh, proiect de aviz în care se încearcă accentuarea anumitor aspecte din acest domeniu. În ceea ce înseamnă proiectul de aviz, eu sprijin ceea ce apare în aliniatul 5. Cred Cred că în considerentul A ar trebui să fie mai bine reflectate aceste lucruri. Mie îmi, mie îmi convine definiția care apare în proiectul de aviz. La considerentul C, probabil că există o problemă de traducere, pentru că apare acolo Help Human Rights, dar de fapt drepturile omului sunt respectate și acesta este un lucru obligatoriu pentru noi toți. În ceea ce privește amendamentele acum, cred că ar trebui să accentuăm mai mult uh, liniile directoare care vin din partea OCDE. Aici se includ diferite standarde care trebuie să fie luată în considerare, trebuie să existe acorduri comerciale, trebuie să fie inclusă asistența, cooperarea. Și cred că ar trebui să ținem cont de aceste linii directoare iar statele europene trebuie să contribuie la întărirea acestor chestiuni la nivel internațional. În ceea ce privește cooperarea, încurajarea comerțului și aceasta este foarte importantă. Trebuie de asemenea să acordăm importanță componentei de mediu și drepturilor omului. Cred că atât timp am avut, dar aștept să colaborăm și vă felicit. Doamna președinte! Mulțumesc. Care cuvântul domnul Sercas și după aceea domnul Coferati. Mulțumesc, doamna președinte. Am auzit că s-a spus că nu putem legifera asupra anumitor idei. Da, haideți să fim atenți, pentru că există foarte multe lucruri asupra cărora putem legifera, mai ales în ceea ce vrește drepturile omului. A trebuit să legiferăm în domeniu. Și poate că voi înainta un amendament la, amend- la propunerea dumneavoastră de raport, doamna președinte, pentru a uh, explica faptul că răspunderea socială a întreprinderilor nu înlocuiește obligația pe care o au de a respecta convențiile internaționale, mai ales uh, convențiile internaționale de bază din cadrul o uh, Organizației Internaționale a Muncii. Deci acestea nu se vor uh, înlocui prin Uh, răspunderea socială. Răspunderea socială este un plus față de acest nivel de obligații pe care l-au deja întreprinderile. Nu putem să lăsăm deoparte ansamblul legilor fundamentale care trebuie să fie respectate pe deplin. Mulțumesc, domnul Coferati, după care voi da cuvântul comisiei. Domnul Coferati, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că munca dumneavoastră va fi o muncă foarte interesantă. Mai ales asupra unui punct, un punct care, bineînțeles, duce la discuția aprinsă între noi. Până în prezent, răspunderea socială era la alegerea întreprinderilor. Întreprinderile trebuia să se ocupe doar de credibilitatea lor. Ori eu cred că este necesar, nu numai de dorit, ci și necesar să introducem prevederi obligatorii, pentru că pe bază voluntară nu e suficient. Am văzut în ultimii ani că au existat întreprinderi care aveau broșuri foarte frumoase în ceea ce privește răspunderea lor socială, dar care în același timp poluau Marea Nordului, pentru că angajau vapoare, adevărate gun, uh, vapoare pubelă pe care le, uh, le-au, le utilizat. Și în țări, uh, nu neapărat îndepărtate față de țările noastre, uh, utilizau copii pentru anumite munci. De aceea cred eu că trebuie să avem norme constrângătoare obligatorii și apoi vom vedea cum anume. Iar uh, răspunderea socială ideea că răspunderea socială ține de dinamică, merge de la sine, e bine, asta nu, este insuficient. Avem nevoie de norme, avem nevoie de praguri, avem nevoie de participarea diferiților actori pentru a vedea cum anume aceste norme ar putea să intre în vigoare. Mulțumesc. Cineva din partea Comisiei, doamna Bept. Le peut avoir beaucoup plus que les parlementaires. Dar nu mai mult timp la dispoziție decât deputații, deci două minute. Thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Vin de la DG Angaj Employment. Vreau să spun și eu câte ceva despre sugestiile pe care le-am auzit astăzi și să aduc niște clarificări din perspectiva Comisiei. În primul rând, definiția în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor. Noi am, adun, noi, noi am adăugat la definiția dumneavoastră și componenta de mediu și de asemenea și interacțiunea dintre părțile interesate. S-au menționat deja anumite aspecte în această dupămasă. În ceea ce privește punctul D, unde apare evaziunea fiscală, în orice caz acest lucru e ilegal. Așa că trebuie abordată și această chestiune. Deci, în acest caz, responsabilitatea socială nu e neapărat ceva ce trebuie inclus. Apoi, trebuie să fie luate în considerare și noi domenii, cum ar fi incluziunea socială. E clar că în interiorul Uniunii Europene aceste chestiuni se regăsesc în majoritatea cazurilor, deci trebuie să ne concentrăm și în afară. La punctul 4 cereți o confirmare legislativă a măsurilor. Deci, în ceea ce privește Comisia, nu există o propunere în acest sens. La punctul 6, unde se menționează bunele practici în ceea ce privește responsabilitatea socială, Consiliul se implică în aceste bune practici, dar nu e singurul Consiliu european care se ocupă de această problemă. Există practici foarte bune de răspundere socială a întreprinderilor care au loc în afară. Punctul 7. Mai multe legi cu forță obligatorie în țările europene în ceea ce privește politicile din domeniul comerțului. Comisia se ocupă de acordurile comerciale dintre state. Deci niște o, deci o legislație obligatorie în acest caz nu e ceva tocmai bun. Noi nu ne aflăm într-o poziție, Comisia nu se află într-o asemenea poziție în ceea ce privește legislația. Doamna președintă. Mulțumesc, că mi-acord și eu două minute pentru a răspunde. Mai întâi trebuie să vă amintesc că e vorba de un aviz referitor la acordurile comerciale. Însă cum anume întreprinderile noastre multinaționale care și-au sediile în Uniunea Europeană se vor comporta în momentul în care vor avea profituri în afara Uniunii Europene. Deci trebuie să ne ocupăm și de acest aspect, pentru că vedem că în comportamentul lor sunt multe lucruri care lasă de dorit. Acum, în ceea ce privește munca nedeclarată și evaziunea fiscală. Ei bine, în sânul Uniunii Europene există legi care se aplică în momentul în care uh, întreprindere evoluează în exterior. Uh, punerea în aplicare a acestui concept de răspundere socială a întreprinderilor este absolut perfect validă. Uh, foarte multe întreprinderi pot explica, iată, facem uh, extracție minieră în anumite țări, dezvolt o activitate uh, de manufactură și o fac fără să țină seama de regulile pe care vrem să le impunem și le impunem lor aici, în interiorul Uniunii Europene. Vom face legătura și cu raportul domnului Howitt peste un minut. Uniunea Europeană, în modul în care se proiectează în exterior, acordă foarte multă importanță asupra, acordă norm, importanță normelor în materie de mediu și am dorit să se vorbească despre acest lucru. Deci nu putem să impunem celorlalți să aplice conceptele noastre și să admitem că întreprinderile noastre, în momentul în care lucrează în străinătate, nu aplică aplică aceste principii. Punctul pe care îl înțeleg și știu că acesta va lansa dezbateri multe în, uh, cu privire la acest aviz, este următorul. Care este răspunderea socială a întreprinderilor și care este acțiunea legislativă? Eu am avut deja ocazia să discut cu reprezentanții ai comisiei și voi continua dezbaterea cu încântare. E adevărat că până în prezent răspunderea socială a întreprinderilor a fost elaborată ca un fel de uh, argument, și cred că domnul Coferati a indicat acest lucru, ca un argument de reputație, de imagine de marcă pentru întreprinderea respectivă. Mă refer la întreprinderea Total, în momentul în care aceasta lucra în Birmania, uh, s-au cheltuit foarte mulți bani pe acele pachete de comunicare, uh, precum mm, cele care spuneau că total respectă drepturile omului. Ori noi știm care au fost problemele în Birmania. De aceea, dacă suntem coerenți la scară europeană, și cred că este datoria noastră în calitate de legi, legiuitor să fim coerenți, trebuie să ne asigurăm atunci că această dezbatere referitoare la răspunderea socială a întreprinderilor trebuie să se concentreze pe guvernanța întreprinderilor. Și nu vom înregistra progrese dacă nu vom avea la un moment dat anumite forme de legislație. E o dezbatere pe care o vom continua cu siguranță. Doar câteva cuvinte cu privire la întrebarea următoare. Dacă uh, e vorba de contracte comerciale de la stat la stat. Nu! Mai știți că există și uh, miza normelor contabile. Uh, știm foarte bine că de multe ori întreprinderile au o anumită cifră de afaceri și anumite profituri pe care le transferă acolo unde și-au sediul, sediul, în așa fel încât să evite o anumită fiscalitate acolo unde au exploatat resursele naționale locale. Și asta, bineînțeles, nu ține de uh, acorduri comerciale. Îmi cer scuze pentru că am uh, enumerat toate aceste lucruri în stil telegrafic. Vă propun să întrerupem aici discuția pe acest punct. Vom avea cu siguranță ocazia să revenim Ulterior, în momentul în care vom avea dezbaterea legate de amendamente care pot fi depuse până pe 26 martie la prânz și le vom dezbate a doua zi pe 27 o lună mai, o lună mai târziu, mai iertați, pe 27 aprilie și le vom vota pe 28. Iată că ajungem acum la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Dau cuvântul domnului Richard Howitt pentru a prezenta raportul său referitor la drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale. 34 de amendamente au fost înaintate la raportul dumneavoastră și acum așteptăm explicațiile dumneavoastră referitoare la modul în care veți uh, considera aceste amendamente. Aveți cuvântul, domnule raportor. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult. Nu îmi prezint din nou raportul. Mă concentrez asupra amendamentelor. Aș vrea să aud propunerile pentru a vedea dacă putem ajunge la un acord. am încercat să mă asigur că tot ceea ce e politică sau idee conceptuală este în raport și amendamentele, amendamentele suplimentare detaliază sau ilustrează aspectele atunci când citez um, activitățile offshore sau uh, externalizarea. Aș vrea să menționez amendamentul 25 uh, cu privire la procedurile de, um, de, de, de uh, respectarea regulamentelor. Aș uh, vrea să spun că sunt deschis pentru amendamentul legat de punctul colegului meu, amendamentul 24. Mă dezamăgește amendamentele 5, 15, 29 și 22, 32, pardon. Este vorba despre accesul la piețe. Amendamentul 29 de asemenea, se referă la respectarea legislației locale și internaționale. De asemenea, este important să ținem cont de, de dispozițiile OMC, însă, în orice caz, voi asculta opiniile colegilor. Domnul Higgins spune că îi susțin poziția cu privire la Columbia și cu privire la Uh, la deciziile uh, Tribunalului uh, European, Curții Europene. Am încercat să mă limitez în această opinie la conținutul strict al opiniei, al avizului Sunt pentru moderarea limbajului în ceea ce privește încălcările și, de asemenea, mă satisfac amendamentele referitoare la Tratatul de la Lisabona. Domnul Man a introdus un amendament interesant cu privire la munca copiilor și sunt gata să iau în considerare aceste amendamente. Mulțumesc, mulțumesc și pentru modul uh, succint în care ați prezentat lucrurile. Doamna Harkin. Uh, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule Howitt, pentru acest aviz foarte bun. Sunt de acord că unele dintre amendamentele dumneavoastră și în special numărul 25 um, sunt foarte importante și le vom sprijini. De multe ori uh, limbajul folosit este greoi. Cred că dumneavoastră ați reușit ca să faceți ca lucrurile să fie mai clare. Amendamentele dumneavoastră sunt bune, sunt în sprijinul lor, nu chiar toate, dar în majoritate. Am și eu niște amendamente în ceea ce privește regiunile din America Latină la aliniatul 5. Nu sunt sigură, dar aș vrea să știu ce părere aveți despre aliniatul 6 nu trebuie să faceți acest lucru neapărat acum. Cred că voi sprijini majoritatea amendamentelor. Sunt de acord cu amendamentele 32 și 39, însă nu, la aceste amendamente nu știu exact în control se îndreaptă și aș dori să îmi fie puțin clarificate, explicate. Ce se încearcă să se obțină prin aceste amendamente? Vă mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Higgins. Indeed, because... Da, foarte pe scurt, din cauza timpului. Voi lăsa chestiunea Columbiei. Uh, am discutat mult despre acest subiect uh, cu altă ocazie. Totuși vreau să îi răspund doamnei Howitt și anume la întrebarea legată de următorul lucru. Cum se poate verifica dacă întreprinderile se supun standardelor de mediu și standardelor sociale. Aceasta e o chestiune foarte importantă pentru că foarte frecvent ne întâlnim cu următoarea situație. Există reprezentanți ai comunităților, ai lucrătorilor, care vin din țări cu care Uniunea Europeană are relații de comerț și vin cu niște acuzații, fo- acuzații foarte grave. Vin cu, vin și cu dovezi. Iar aceste dovezi sunt pur și simplu negate de către întreprinderi, așa că verificarea este importantă. Și acest lucru îl regăsim la aliniatul 8 unde se vorbește despre decizii luate de experți independenți în ceea ce privește acest tip de plângeri. Este foarte important ca lucrătorii și organizațiile să poată să vină cu problemele cu aceste probleme și ei sunt cei care trebuie să fie implicați în aceste examinări. Mulțumesc! Mulțumesc! Am înțeles că și un reprezentant al Comisiei dorește să ia cuvântul, doamna, doamna Oran. Mulțumesc. Și eu vreau să fac niște observații. Nu voi repeta ceea ce am spus înainte în ceea ce privește acest proiect. Apreciem implicarea comisiei dumneavoastră. Mai rămân o serie de puncte de discutat, mai ales în ceea ce privește referința la anumite articole, în ceea ce privește OMC-ul. amendamentele de la, par, de la aliniatul 3, în care se discută despre consultarea cu societatea civilă. Cred că am preferat să se includă aici partenerii sociali și nu grupurile interesate. Să fie incluse și sindicatele, dar nu, dar nu doar sindicatele, ci și angajatorii, deci toți partenerii. În ceea ce privește aliniatul 5, am mai spus și voi repeta acum, e vorba de un aviz general în ceea ce privește politica de comerț, așa că nu trebuie să ne referim la anumite țări, acestea trebuie să fie analizate în mediul în care se va, se, trebuie să se facă acest lucru. Sper că vom putea să renunțăm la aceste elemente. Și apoi câte ceva în legătură cu următorul lucru. Cu liniile directoare din partea OCDE s-a discutat chiar acum despre responsabilitatea socială a întreprinderilor și eu trebuie să mă refer acum la amendamentele din aliniatul 7. Amendamentul 24 vorbește tocmai de luarea în considerare a acestor linii directoare. La aliniatul 8 se vorbește despre decizii independente luate de către experți, dar noi vrem să uh, se includă aici și cuvântul raport, raporturi, ar fi un termen mai bun. Cât, în ceea ce privește amendamentul 29 și 22, cel care le-a făcut nu se află aici, însă aici apare, apar standardele naționale de muncă. Ne așteptăm să existe o aliniere în toate statele membre în acest sens, așa că la acel paragraf s-ar putea renunța. Trecem la aliniatul 10. Definiția, definiția subvențiilor, așa cum se regăsește în OMC. Cred că e o definiție bună care nu trebuie schimbată. Amendamentul 24, făcut de domnul Thomas Mann în ceea ce privește munca copiilor, este unul foarte bun. Comisia dorește deja să existe un document de lucru exact pe acest subiect, iar această comisie va fi cea care se va ocupa de această chestiune în Parlament. Așa că, probabil, ar trebui să fie inclus acest subiect în documentul la care mă referam. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Care cuvântul, domnul raportor? Thank you. Uh... Mulțumesc. Doamna Harkin m-a rugat să citesc uh, amendamentul 17. Nu am nicio obiecție în ceea ce privește guvernanța. În ceea ce privește America Latină, s-a spus că să nu existe nicio referință la vreo, vreun stat în parte. Uh, dar uh, nu cred că Parlamentul trebuie să decidă cum vom aborda țările în parte. Însă ce aș spune eu colegei mele și comisiei e următorul lucru. În ceea ce privește amendamentele, trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește acest aviz. Și eu și aici nu sunt de acord cu colega mea, pentru că nu aici e locul în care putem rezolva anumite chestiuni, în ceea ce privește evaluarea impactului. Evaluarea făcută de către comisia noastră are câte ceva de spus despre anumite țări. Îmi pare rău că se încearcă acum să se omită aceste referiri. Probabil că vom putea discuta după întâlnire sau chiar și acum, pentru că mai avem ceva timp. Vreau să fiu foarte precis în acest subiect legat de America Latină. Poate că am putea să ajungem la un compromis. În ceea ce privește verificarea, sunt de acord cu ce a spus colegul meu și amendamentul dumnealui împreună cu al meu merg mână în mână, așa că sper că și în acest caz se va ajunge la un compromis, pentru că suntem de aceeași părere. Și acum despre Comisia Europeană. Documentul acesta nu e Biblia sau Coranul. Avizul meu este o interpretare, așa că e normal ca diferiți oameni să aibă diferite interpretări. Comisia spune acum că e de acord cu această interpretare. Însă, trebuie să recunoaștem faptul că unii oameni pot interpreta altfel textul și cred că trebuie să acceptăm acest lucru. Sunt de acord cu ce ați spus despre partenerii sociali. Probabil îmi puteți explica mai multe după întâlnire. Cred că Comisia și-a dat seama că sunt foarte deschis în ceea ce privește liniile directoare din partea OCDE. În ceea ce privește amendamentele domnului Ides, uh, sunt și standardele duble din uh, OMC, cred că această poziție este una foarte extremă. Sunt sprijinite amendamentele 39 și 32. Acestea Însă în amendamentul 29 nu se spune că sunt respectate toate standardele. Comisia probabil nu e de acord sau nu m-a interpretat la fel ca noi acest amendament, însă în el se vorbește de standardele de muncă așa cum apar ele și în OMC. Și aici Părerile sunt divergente, însă eu nu mă îndrept în acel sens. Eu vorbesc, des, eu vorbesc despre dialog și cooperare și de aceea sprijin amendamentul 32. Dar e puțin o controversă aici, însă Așa se întâmplă de obicei, doamna președinte. Mulțumesc, domnule uh, raportor, vă mulțumesc pentru aceste precedări. Eu trebuie să vă, precizez, trebuie să vă spun că de, sunt de multe ori surprinsă. Comisia este invitată să intervină în uh, ședințele noastre în calitate de expert și în calitate de inițiator al legislației. Dar nu mă refer la comisari, ci mă refer la funcționari ai comisiei care sunt invitați să participe la lucrările noastre, în timp ce deputații nu sunt invitați să participe la grupurile de experți ale, ai comisiei în momentul în care se elaborează legislație. Ei bine, acest schimb de opinii, și spun asta pentru ultimele două intervenții ale Comisiei în această după-amiază, obiectul acestui schimb de opinii este de a avea o expertiză tehnică în cazul în care noi ne-am înșelat în ceea ce privește, știu eu, temeiul juridic, în ceea ce privește intențiile Comisiei. Însă, în niciun caz, nu poate fi o evaluare politică a uh, modului în care raportorul sau parlamentarii se exprimă prin, acest, uh, prin elaborarea acestor poziții politice uh, sau legislative în Parlament, în rapoarte. Spun asta în mod clar. E prima dată când spun acest lucru în calitate de președinte, dar vă rog să spuneți colegilor dumneavoastră de la DG Ocupare, de la DG Piață Internă și așa mai departe. Rolul comisiei, în momentul în care aceasta este asociată la lucrările noastre, nu este de a avea o evaluare politică a modului în care parlamentarii își fac muncă. Vă mulțumesc cu toate acestea pentru expertiza pe care o aduceți la discuțiile noastre. Nu vă dau cuvântul pentru că ne-a expirat timpul de lucru pe care îl avem la dispoziție. Voi fi încântată să vă întâlnesc ulterior. Iată că am terminat cu lucrările noastre. Vom adopta avizul domnului Howitt cu ocazia ședinței noastre de pe 28 aprilie. Deci ne vom vedea data viitoare.